Iată că adoptăm deci ordinea de zi. Putem trece acum la aprobarea procesului verbal a reuniunii pe care l am avut noi în data de 26 octombrie 2010, 31 ianuarie 2011 și 3 februarie. Dacă nu sunt obiecții, atunci procesul verbal este considerat a fi adoptat. Și acum, vă rog frumos, uh, un pic de atenție. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. If you please, those in the room remain silent. Vă rog frumos, în sală, liniște, în așa fel încât să putem continua. Trecem deci la punctul 4. E vorba de politici legate de CAE și de spațiul de libertate, securitate și justiție, rolul SITCEN, Centrul Comun de Situații al UE. Și am uh, trimis o scrisoare în altului reprezentant doamnei Ashton pentru a cere un schimb de opinii în ceea ce privește anumite chestiuni legate de activitățile SAE și vom dezbate aceste aspecte împreună cu colegii noștri din partea AFET și din partea SEDE. Salut, deci, pe domnul Christoph Lisek, vicepreședinte al Comisiei SEDE și sunt încântat să-l salut din partea Comisiei AFET pe domnul ambasador Pierre Vimont secretar general executiv pentru CIA, și domnul Salmi, director al uh, SITCEN. Împreună ei ne vor face o prezentare despre modul în care funcționează SITCEN. Deci mai întâi am să dau cuvântul domnului ambasador, după care am să dau cuvântul domnului Salmi. Și apoi vom avea ocazia să avem o dezbatere. Domnule ambasador, vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint, pentru că cred că directorul Sitgenului este adevăratul erou al zilei. El este cel care vă va interesa în cea mai mare măsură și nu modestul meu personaj. Vă rog frumos, spune președintele, un pic de liniște. Continuă colegul. Da, deci vă spuneam că nu eu sunt cel care vă voi împărtăși lucrurile poate cele mai interesante, dar pot să vă dau un context general legat de această legătură între dimensiunea externă și cea internă a securității care cred că a fost întrebarea mai largă pe care dumneavoastră ați pus-o și apoi colegul meu va intra în detalii suplimentare legate de rolul sitcenului. Cred că toată lumea știe și e nevoie să repetăm acest lucru, că anume că în domeniul securității este foarte important să existe o relație foarte strânsă, coerență și coordonare între partea internă sau dimensiunea internă și cea externă, când vine vorba de relațiile uh, Uniunii Europene în domeniul extern, în domeniul securității externe. Nu putem să ridicăm o barieră între cele două, ele sunt strâns interconectate. Astăzi trăim într-o lume și într-un context pe care îl cunoaștem cu toții. Așadar, uh, fie că ne sporim eforturile pentru a lupta împotriva terorismului, fie că luptăm împotriva criminalității organizate sau împotriva traficului de toate genurile în Uniunea Europeană, asta ca numai ca să numesc câteva dintre prioritățile de securitate ale noastre, e bine, orice ar fi, trebuie să ne aplecăm și asupra dimensiunii externe a acestor provocări și amenințări. Și pentru toate aceste motive, trebuie să lucrăm foarte strâns cu diferitele state membre, în, angajați fiind în acțiuni bilaterale, combinând obiectivele exprimate de statele membre cu propriile noastre obiective, când vine vorba de dialogul cu țările terțe, dar și când vine vorba de asistența noastră externă pentru aceste uh, țări, dar și în situațiile de criză. Trebuie să ne coordonăm știind ce fel de acțiuni trebuie să întreprindem. Și aceasta înseamnă, încă o dată v-am spus, cooperare strânsă cu statele membre. Ne trebuie o abordare coerentă, coordonată și este exact metoda de lucru optimă nu e vorba numai de cooperare strânsă a serviciului cu statele membre, bineînțeles, dar și cu Comisia. Și împreună cu Comisia am obținut deja progrese substanțiale în eforturile de coordonare, inclusiv definirea strategiei și a priorităților. Știți foarte bine că avem două priorități cu Hornul Africii și cu Sahelul și încercăm să identificăm acele acțiuni și să implementăm acele proiecte prin ceea ce se numește de obicei abordarea integrată, globală, iar în sânul acestei abordări, dimensiunea externă cât și cea externă ne preocupă practic în fiecare zi. Aș dori să vă dau câteva exemple legate de primii pași pe care i-am făcut până acum în acest sens reprezentanții din uh, Serviciul Acțiune Externă au propriul lor uh, loc la ședințele Consiliului și la consiliile respective, respective, cum ar fi COZI, JAI și așa mai departe. De asemenea, sunt reprezentați la nivel de directori la ceea ce s-a creat recent, e vorba de un intergrup pe marginea securității interne-externe, care este arondat unui uh, director general de la Comisie și vreau să vă spun că în curând serviciul va mai pune pe picioare și alte astfel de grupuri sau intergrupuri transversale legate de dimensiunea internă a securității uh, și bineînțeles că lucrăm foarte strâns cu Comisia în acest sens. Comisia și serviciul uh, au întocmit un uh, document care va fi publicat la începutul lunii viitoare, care va explora legăturile între politica de securitate, și apărare și domeniul JAI, modul în care diferitele părți interesate simt că pot să lucreze și trebuie să lucreze împreună, clarificând care sunt interfațele, interfețele acestor politici, care să permită într-adevăr o acțiune cât se poate de coordonată după ce acest document uh, va fi fost publicat și circulat, vom avea o întâlnire comună între COZI și PSA. Este ceea ce se preconizează la începutul lunii iunie, unde se vor discuta inițiative cât se poate de concrete și care vor întări eforturile noastre în ceea ce privește coordonarea între dimensiunea externă și internă a securității. Vreau să o mai menționez ceva, și anume că în cadrul uh, implementării programului de la Stockholm s-au făcut deja lucruri substanțiale întărindu-se legăturile sau conexiunile între misiunile civile pe de-o parte și domeniul JAI pe de altă parte, în special în ceea ce privește cooperarea cu Europolul în contextul misiunilor civile. Deci misiunile civile pe care le-am desfășurat și pe care le desfășurăm, inclusiv uh, jandarmerie, Uh, prezența noastră în Kosovo, în Afganistan și așa mai departe. De asemenea, avem intenția ca la întâlnirea pe care am menționat-o să vedem ce se poate face pentru a îmbunătăți această coerență între dimensiunea externă și internă când vine vorba de contraterorism și în ceea ce privește siguranța, securitatea cibernetică, care știți foarte bine că devin priorități din ce în ce mai mult în domeniul nostru al securității. De asemenea, vom lua o seamă întreagă de inițiative în acest sens, dar merge, vom merge încă și mai departe, în sensul că aceste priorități de securitate vor apărea în toate strategiile de securitate internă sau externă ale UE și acestea se vor reflecta foarte bine în acțiunile comune ale noastre, ale tuturora și plecând de la Serviciul de Acțiune Externă. O ultimă remarcă, vreau să vă spun că dorim să întărim uh, efectivele unui număr de delegații europene care au anumite atribuții speciale în domeniul securității ne dorim mai mulți experți în domeniul securității care pot să fie tot atâtea tot atâția ofițeri de legă, legătură și care pot de asemenea să fie antrenați în domeniul JAI. Uh, vreau de asemenea în încheiere să repet angajamentul nostru ferm în acest domeniu, domeniul în care trebuie să uh, întărim cât mai mult principiile drepturilor omului, ale statului de drept, ale dreptului internațional, care se regăsesc în centrul eforturilor europene de a menține pacea, de a rezolva conflictele și de a aduce securitate pe plan internațional. Nu este vorba numai de o obligație care decurge din tratat, ci și de o convingere personală a înaltei reprezentante. Deci vreau să vă reamintesc că majoritatea misiunilor noastre Uh, de securitate și uh, politică externă sunt misiuni uh, civile și de obicei ele se concentrează pe nevoia de a sprijini țara gazdă pentru a-și restaura sau reface sistemul de securitate și siguranță internă fără să sacrificăm principiile de dem- guvernanță democratică și așa mai departe. Acest angajament ni-l menținem și pe viitor și, într-adevăr, pe viitor vom face acest lucru în contextul în care vor apărea noi misiuni, în uh, contextul în care uh, și reforma sectorului nostru este în curs. Mulțumesc și vă Dau cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Ghimo. Așa cum am spus, l-am invitat pe domnul Salmi, directorul SITCEN, care ne va prezenta cum funcționează această agenție. Trebuie să vă spun că, așa ca de obicei, avem o agendă foarte încărcată pentru această după masă, avem numeroase puncte prin care trebuie să trecem, așa că dacă vă veți încadra în timp, vom aprecia foarte mult acest fapt. 6-7 minute pentru prezentări, ca, pentru că apoi să avem timp pentru discuții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă, cu siguranță vă voi pot ajuta și aș, vă voi putea ajuta, și putea să nu spun nimic, dar nu acesta este subiectul acestei reuniuni, așa că, doamnelor și domnilor, câteva cuvinte despre SITCEN. Lucrez de câteva luni în cadrul acestei organizații, știu că există foarte multe zvonuri și neînțelegeri în Bruxelles în ceea ce privește rodul, rolul SITCEN și sper că voi putea aduce puțină lumină în acest subiect. În primul rând vă voi spune despre cum funcționăm, care sunt îndatoririle noastre și care sunt produsele de care ne ocupăm astăzi. În primul rând să începem cu misiunea SITCEN. Pentru a putea să avem o Europa sigură în lume, e nevoie de o strategie. Uniunea Europeană are nevoie de informații astfel încât să poată să ia decizii politice bune, atât la nivel intern cât și extern. Misiunea SITCEN este să avertizeze din timp situațiile periculoase și să ofere informații în altei reprezentante, doamna Catherine Ashton și personalului ei, dar de asemenea și altor uh, organizații ale Uniunii Europene care se ocupă de spațiul de libertate, securitate și justiție. SITCEN își îndeplinește misiunea prin monitorizarea și evaluarea evenimentelor naționale 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Ne, particul, ne concentrăm pe acele zone din lume unde există probleme, cum ar fi în ceea ce privește armele de distrugere în masă și alte amenințări globale. Câte ceva despre istoria SITCEN. Creația acestui organism are de a face cu Uh, politicile de securitate și apărare ale Uniunii Europene și cele ale înaltului reprezentant în anul 1999. Misiunile civile și militare ale SITCEN au făcut foarte clar faptul că e nevoie de o structură mai extinsă în ceea ce privește analiza Evenimentele din 11 septembrie din 2001 și creșterea amenințărilor cu terorismul global au dus la faptul că e nevoie de niște analize ale informațiilor uh, foarte bune. Așa că, în anul 2002, s-a înființat uh, SITCEN și acesta este legat de biroul înaltului reprezentant. În anul 2005, SITGEN a fost întărit, a venit o echipă de experți naționali din grupurile de luptă împotriva terorismului, și anume serviciile de securitate din statele membre. Astfel, serviciile au fost extinte, extinse. Serviciul European de Acțiune Externă putea să primească informații importante din partea serviciului. Apoi, în 2007, uh, din 2007, Sircen colaborează împreună cu personalul militar, cu Directoratul pentru Informații din Uniunea Europeană se fac, toate valorile făcute în ceea ce privește informațiile sunt făcute de aceste două părți ale organizației. Apoi, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Sircen a intrat sub autoritatea înaltului reprezentant, doamna Catherine Ashton, începând cu 1 ianuarie 2011. În ceea ce privește îndatoririle, Sitcen spun că ar, sunt patru. În primul rând, monitorizarea situațiilor și a evenimentelor la nivel global. O semnalizare din timp a situațiilor periculoase, precum și analiza riscului. Toate acestea țin de SITCEN. Pe timpuri de criză, SITCEN își continuă aceste acțiuni, însă își și sporește colectarea de informații. Produce niște rapoarte cu privire la situații și evaluări, iar acestea sunt date înaltului reprezentant și altor organizații ale Uniunii Europene care se ocupă cu situațiile de criză. se folosește și personal care lucrează în afara orelor de lucru atunci când e nevoie, într-o situație gravă. Există trei unități, una pentru operațiuni, una pentru analiză și un centru de comunicații. Suntem atașați și, și proiectelor de sisteme de navigare globală. Încă o parte interesantă e probabil cea care are de-a face cu resursele. De ce tipuri de resurse ne folosim? Informațiile sunt uh, legate de acele informații pe care, care vin din niște surse clandestine, însă în cazul nostru nu așa stau lucrurile. Ne folosim de resurse deschise, din cadrul diplomatic, organizații internaționale, misiuni și apoi ne folosim și de informații din statele membre. Acestea ne dau informații la nivel strategic. Vreau să subliniez faptul că SITCEN nu este o agenție de securitate sau de informații, așa cum sunt cele care acționează în statele membre. Din punctul meu de vedere, ar fi nevoia de o schimbare în tratat, o schimbare culturală foarte mare dacă ne-am confruntat cu o situație în care SIDCEN și-ar dori să devină o asemenea agenție în cadrul Uniunii Europene. Eu cred că astfel de îndatorii rămân la nivelul statelor membre. E vorba de chestiuni de securitate națională. Așa cum am spus, noi venim cu niște analize la sistem, de strategice cu informații pentru organizațiile Uniunii Europene. Domnule președinte, cred că asta am avut de spus. Mulțumim, vă mulțumim foarte mult, domnule Salmi, și acum deschidem discuțiile. Poate că am putea să auzim câte ceva de la vicepreședintele Comisiei Sede, domnul Lisec. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în polonă pentru că astfel voi fi mai rapid. sprawy Doresc să mulțumesc Comisiei Libe pentru această întâlnire, având în vedere că aceste teme de securitate internă, externă, sunt subiecte care ne interesează pe toți. Deci, încă o dată, mulțumiri Comisiei Libe pentru organizarea acestei dezbateri. Este foarte important pentru noi toți. De asemenea, e vorba de teme de securitate internă, externă, care sunt importante. E vorba de lupta împotriva crimei organizate și așa mai departe. Însă, aș dori să vă rog pe dumneavoastră, domnule ambasador și uh, domnule director, uh, poate aș fi oarecum provocator în momentul în care dumneavoastră ne-ați prezentat opinia dumneavoastră cu privire la European Intelligence. Uh, eu aș fi fost curios, aș fi avut o întrebare, aș vrea să știu care este opinia noastră. Noastră ați evocat anumite fapte concrete, spunând că instituția aceasta nu este o instituție tipică în sensul tradițional al cuvântului de intelligence service. Dar, după părerea dumneavoastră, există oare vreo nevoie să avem astăzi o astfel de uh, instituție? Eventual am putea, uh, credeți că ar fi necesar să transferăm uh, competențele, să modificăm competențele uh, agenției dumneavoastră în, în sensul clasic al cuvântului. Apoi, în ceea ce privește cooperarea europeană cu celelalte uh, părți care intervin în domeniul securității interne externe, spre exemplu Frontex, în ceea ce privește misiunile PESC. Întrebarea suplimentară ar fi cum arată cooperarea dintre organizația dumneavoastră și celelalte instituții echivalente din lumea întreagă. Nu mă refer doar la țările din Uniunea Europeană. Now, opening floor for discussion for the members. Mulțumesc. Acum, membrii doresc să ia cuvântul, însă vă rog să vă limitați la două minute. Doamna Invelt, în primul rând. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, sunt foarte mulțumită că avem în sfârșit această discuție, pentru că am solicitat-o de mulți, mulți ani încoace și cred că este un pas înainte. O să fiu foarte succintă și o să mă concentrez, să mă pe anumite remarci sau chiar niște întrebări legate de controlul democratic, pentru că ascultăm sau auzim multe despre SITCEN și despre accesul la aceste informații, care inițial a fost uh, uh, blocat cumva și până la urmă lucrurile încep să se precizeze, dar nu foarte bine ne-ați spus că nu sunteți organizație operațională sau n-ați fost până acum țineți de domeniul doamnei Ashton și sunteți din ce în ce mai, să zicem, oficializați, dar dacă sau când veți deveni operaționali, acest lucru va necesita probabil modificarea tratatelor. Poate că este bine, pentru că eu consider că cooperarea în acest domeniu este cât se poate necesară. Însă cred că trebuie să ne gândim cum ne vom organiza din punctul de vedere al controlului democratic. Și vreau să vă întreb ce credeți dacă am putea uh, să avem eventual la nivelul Parlamentului, dar uh, și în cooperare cu parlamentele statelor membre, o anumită structură care să se întâlnească în mod uh, frecvent, regulat și care să organizeze acest control uh, democratic asupra activităților CITCEN. Avem multe chestiuni pe ordinea de zi care vor fi discutate cu ușile închise în camera din motive care îmi scapă și cred că dacă am fi dorit să avem un control democratic asupra SICEN-ului și legate de serviciile de, de informații, acolo ar trebui să discutăm în camera. Vă mulțumesc foarte mult. Numărul de vorbitori crește, dar timpul trece, așa că domnul Alvaro, două minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc secretarului general pentru că a venit astăzi aici. Îi doresc, și domnul, îi doresc bun venit și domnului Salmi. Colega Indvelt a vorbit deja despre faptul că din 2005 încercăm să luăm legătura cu Chen. Până acum nu am, reu- nu am reușit, de aceea mă bucur mult că astăzi sunteți aici. Uh, Există două puncte despre care aș dori să discut. Au fost deja atinse și de dumneavoastră și domnul Vimont, și anume în ceea ce privește SITCEN, auzim și în cadrul PP, cât și în cadrul socialiștilor și democraților următoarele. Nu doar faptul că Uniunea Europeană ar putea să aibă un serviciu de informații, dar și că e nevoie de o asemenea agenție. De ce cadrul juridic ar fi nevoie? Ce trebuie să se schimbe în, tratat, în tratate astfel încât ca liberal nu am o poziție finală în acest sens și probabil că și unele state membre sunt foarte rezervate cu acest subiect, de aceea aș dori să ne dați un răspuns și apoi aș dori să, spun, să știu care ar fi legătura cu Consiliul, pentru că domnul Kerkhoff a spus de curând a vorbit despre Europel, Frontex și alte asemenea agenții care ar trebui să lucreze împreună în lupta împotriva terorismului sub președinția acestora. Controlul parlamentar este subiectul interesant aici, vă mulțumesc. Mulțumim. Și acum cuvântul îl are domnul Busutil. Două minute. Yes, thank you, Mr. Chairman. I have four very clear questions. Mulțumesc, domnule președinte. Am niște întrebări foarte clare pentru domnul Salmi. Aș dori să știu dacă agenții precum Frontex cooperează cu uh, instituția dumneavoastră, pentru că și ea se ocupă de astfel de situații. Mai sunt și alte instituții, alte agenții europene care ar putea să coopereze cu dumneavoastră. A doua întrebare. Aș dori să știu dacă uh, agențiile din partea statelor membre îmi primesc informații din partea dumneavoastră și, eventual, dacă colaborați și cu agenții echivalente în Statele Unite ale Americii. Și apoi, ultima întrebare, după părerea dumneavoastră, ce rol ați putea avea, deplini uh, cadrul unui uh, uh, uh proiect precum uh, Registrul de Protecție a Datelor Personale? Mulțumesc, doamna Lopez, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă întreb, după analizele Uh, făcute de când sunteți în funcțiune, care sunt uh, amenințările de terorism cu care se confruntă în momentul de față Europa și care, bineînțeles, fac parte din îngrijorările SITCEN. Și în al doilea rând, aș fi vrut să vă întreb, având în vedere că noastră a spus că anchetele ce se fac sunt anchete proprii și care utilizează informații din partea uh, diferitelor servicii de informare. Uh, am dorit să știm dacă aceste servicii de informare din partea statelor membre, știm foarte bine că acestea sunt greu de coordonat. Și atunci aici ne confruntăm cu o problemă importantă, și anume că marea problemă a acestor servicii de informare e tocmai lipsă de, uh, de coordonare și faptul că există, spre exemplu, în Statele Unite 16 agenții de informare, e bine, acest lucru a demonstrat clar că ele nu au reușit să se coordoneze pentru a, preve- pentru a preîntâmpina atacurile uh, teroriste. Aceeași problemă există și în uh, Marea Britanie. Și, bineînțeles, acum dorim să știm dacă aceste agenții există și există în statele membre, și acestea nu sunt uh, în măsură să se coordoneze, atunci, da, informația există la nivel operativ, însă în materie de strategie, de uh, analiză, cum se derulează lucrurile la nivelul acestei strategii, deci spuneam, ar fi atât de important să avem această coordonare. Nu putem spera ca pe viitor Uniunea Europeană să poată într-adevăr să aibă un uh, serviciu de informare care să fie astfel coordonat uh, Mulțumesc, domnul Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Și mie îmi pare foarte bine că în sfârșit avem posibilitatea să discutăm mai în detaliu despre această situație a instituției SITCEN și mă bucur că avem și posibilitatea ca aici în Parlament să auzim informațiile date de dumneavoastră. Pe mine m-ar interesa următoarele și anume legătura cu Europol și Eurojust. Cum are loc acest schimb de informații? la prelucrarea datelor. Ce se întâmplă? Ce legătură aveți cu Europolul în acest sens? Și m-ar mai interesa și următorul aspect. Ce fel de parlament și ce fel de control parlamentar credeți că ar trebui să existe? Serviciile secrete din statele membre sunt, uh, au niște dispoziții foarte stricte în ceea ce privește controlul acestora. Domeniul acesta este unul foarte sensibil și de aceea cred că lucrurile trebuie să rămână cât de încadrate e posibil. De multe ori, în zilele noastre, sub uh, egida luptei împotriva terorismului, intră mai multe lucruri și criminalitatea organizată și foarte multe altele. E nevoie de colaborare poliționească în acest uh, sens, mai ales din partea Europol și Eurojust. Și de aceea mă întreb care e exact cadrul în care acționați. Și încă ceva ce mă interesează foarte mult. De ce se discută despre aspecte de securitate internă, de luptă împotriva criminalității și asta în cadrul unui, unei instituții externe, unei instituții care se ocupă cu relațiile externe ale Uniunii Europene. Acesta e planul, din câte am văzut și aș vrea să știu cât de departe se va ajunge. Mulțumesc. Vă mulțumim, spune domnul președinte. Doamna Latford, două minute. Thank you very much, Chairman. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ambasadorul Vimon a subliniat importanța statului de drept și a normelor democratice. Vreau să-l întreb dacă poate să ne spună ce se întâmplă în cadrul discuțiilor cu caracter juridic transatlantice care au fost inițiate de partea americană în timpul uh, fostului președinte american și care părea să împingă Europa în direcția acceptării uh, neacceptării principiului uh, jurisdicției penale în cadrul uh, urmăririi, urmăririi teroriștilor. De asemenea, vreau să vă întreb ce se mai întâmplă în uh, ceea ce privește lupta împotriva celor hackeri, știți foarte bine ce s-a întâmplat cu Wikileaks. Ce intenții are Obama? Sunteți la curent? Vă rog. Then, Mrs. Lunacek, two minutes. Doamna Lunacek, două minute. Mulțumesc. Reacționez uh, sau la cele spuse de anumiți colegi în ceea ce privește controlul democratic și ca membra a Comisiei AFET am fost puțin uimită să uh, avem discuție aici, la Libe, foarte bine, însă cum ne referim la SAE, mi se pare interesant că în, aici, în acest for dezbatem lucrurile și poate că nu în afet unde și-ar fi avut locul. În orice caz, eu cred că în ambele comisii se pot discuta astfel de lucruri. În sfârșit, m-aș referi deci la cele spuse de antevorbitorii mei. Domnul Gerkov a sugerat uh, o agenție comună, SITCEN, Europol, Frontex. Se preconizează acest lucru eventual? Și apoi, ce face exact SITCEN și ce efective are, de ce efective dispune? și apoi care sunt subiectele orizontale, dar și cu caracter sau pe regiuni geografice care sunt tratate. Și apoi, în ceea ce privește sursele de informații, aveți propriile surse? De unde vă luați informațiile? De unde le culegeți? Poate aveți surse proprii? Vă creați propriile surse eventual? De asemenea, aș dori să am mai multe date precise, cantitative, legate de cât timp de lucru uh, la SICCEN este dedicat activităților antiteroriste, să zicem procente, cât deci merge la activitățile antiteroriste și cât uh, se, este dedicat altor activități și subiecte. Și când vine vorba de activitatea antiteroristă sau și de lupta împotriva terorismului, care este legătura acesteia cu uh, cadrul uh, de securitate politică? Două minute. În ceea ce privește SITGEN, ați putea eventual să ne prezentați câteva, știu eu, evenimente previzibile pe care le puteți uh, preconiza ca urmare a informațiilor pe care le-ați uh, primit, spre exemplu în ceea ce privește situația din nordul Africii și din Orientul Mijlociu, uh, situație care este deosebit de importantă pentru noi. Apoi, Uh, care ar putea fi situațiile periculoase pe care dumneavoastră le-ați preîntâmpinat. Le-ați identificat și le-ați preîntâmpinat. Ați făcut în așa fel încât acestea să nu se întâmple. Apoi, în ceea ce privește aceste concepte de libertate, securitate și justiție, uh, știm că întotdeauna aici există o dublă gândire. Libertatea pare să înceapă mult mai mult decât doar libertatea, însă vedem că sistemele judiciare și penale sunt diferite de la un stat membru la altul. Și uh, e un fel de concept destul de vag. Securitatea și justiția, mie mi se pare că, de fapt, e vorba de oameni care pot fi uh, la un moment dat într-o situație în care să fie condamnați fără prea multe dovezi, pentru că știm foarte bine care este diferența de criterii și standarde care se aplică. Mă voi opri aici. Mulțumesc, domnul, spune domnul președinte, domnul Galtieri, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, trebuie să vă spun că sunt destul de curios în ceea ce privește cifrele. Uh, mă refer și la intervenția doamnei Lunacek. Uh, deci cifre referitoare la angajații pe care îi aveți și referitoare și la tipul de angajați, câți experți detașați, câți funcționari, cum anume func- uh, se realizează repartizarea sarcinilor între aceste persoane și apoi, în ceea ce privește aspectele mai operaționale. Eu nu sunt expert în domeniu, însă îmi vine greu să văd diferența între activitățile analitice, de analiză și activitățile operaționale. Dumneavoastră ați evocat adineaur și o, o, un departament operațional. Deci, dincolo de unitatea ce se ocupă de comunicare și analiză. Deci, aș fi vrut să știu în ce măsură tratatul vă uh, conferă și această competență operațională. Mai, mai mult decât atât, aș dori să știu dacă Chen lucrează pe baza unor informații uh, la mâna a doua sau eventual aveți propriile dumneavoastră surse de informații? Există, știu eu, delegații sau instrumente, uh, centre satelitare care ar fi legătura concretă cu diferitele misiuni PESC? ce sunt derulate. Și apoi, plecând de la ultimele evenimente din Libia, eu sunt membru de asemenea și uh, la comisia care avea acces la anumite documente pe această temă și trebuie să vă spun că am cerut să am acces la anumite documente, însă mi s-a răspuns că această cerere nu a fost înaintată la timp. În fine, în ceea ce privește Libia, aș dori să știu care sunt sursele directe și indirecte pe care le utilizați. Și Aș dori să știu dacă veți prezenta o evaluare concretă, specifică, plecând de la anumite surse concrete sau veți analiza informațiile care vă provin din partea altor servicii de informații. Thank you. Doamna Hankis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Salmi, aș dori să vă întreb care este relația dintre SITCEN și tratat? Pentru că noi știm foarte bine că în tratatul de la Lisabona există principiul de subsidiaritate și uh, securitatea și apărarea sunt de fapt competențe naționale. Aș dori să știu dacă pentru SICEN acest lucru ar pune problemă sau nu. Sau va fi vorba doar de o cooperare uh, reciprocă, neutră, între SICEN și agențiile de informații din statele membre. Cum anume SITCEN va putea ajuta statele membre să lupte împotriva terorismului sau să lupte împotriva crimei organizate? Deci, aș vrea să știu care este această relație și problemele care ar putea apărea și care ar trebui să fie rezolvate. Apoi o altă întrebare mai degrabă simbolică. Discutăm de multe ori despre faptul că Uniunea Europeană ar trebui să aibă pe viitor propriul său serviciu de informații și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră referitor la această perspectivă de viitor. Mulțumesc, doamna Hankes. Cred că multe uh, lucruri au fost subliniate de uh, deputații din ambele comisii, LIBE și AFET. Doresc să mulțumesc tuturor pentru faptul că și-au respectat timpul alocat pentru intervenții și le mulțumesc de asemenea și pentru întrebările foarte specifice adresate. De aceea vă sugerez să facem acum un, un, o rundă de răspunsuri. Cine dorește să intervină primul? Domnul Vimu sau domnul Salmi mai întâi? În așa fel încât să puteți să răspundeți la întrebările ce v-au fost adresate. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Voi încerca să grubez întrebările puse de membrii Parlamentului European. În primul rând despre viitor. Cum văd eu viitorul în ceea ce privește adunarea de informații în cadrul Uniunii Europene, apoi despre relații la nivel extern, atât cu statele terțe, cât și cu alte instituții ale Uniunii Europene, iar apoi despre controlul democratic. Voi încerca să răspund mai apoi la întrebările specifice, adică cele legate despre angajați și așa mai departe, despre felul în care acționăm noi analiză versus operațiuni. Voi începe cu întrebarea legată de viitor în ceea ce privește cooperarea, în ceea ce privește informațiile în Uniunea Europeană. Așa cum am spus și în prezentarea mea, eu consider și sunt de părere că chestiunile de securitate națională sunt la latitudinea statelor membre, se află sub jurisdicția acestora. S-a pus întrebarea de ce fel de schimbări e nevoie uh, dacă ne dorim o agenție de servicii secrete a Uniunii Europene. Cred că trebuie să existe o modificare a tratatului. Așa înțeleg eu lucrurile, pentru că securitatea națională este o competență a statelor membre. Și de aceea nu cred că pe viitor va, aș spune că probabil nici pe termen lung nu se va întâmpla acest lucru. Eu aș prefera să existe o colaborare strânsă cu serviciile din statele membre. Aceasta există deja pe diferite fronturi și cred că aceasta e calea de urmat. E o și, e o, și o chestiune de resurse. Trebuie să ținem cont și de finanțare. Statele membre au deja acest tip de cooperare, așa că trebuie să ne întrebăm cu ce valoare adăugată am venit dacă am avea o organizație operațională. Și aș vrea acum să menționez pe scurt câte ceva despre unitatea operațională din SIDCEN. Da, există o asemenea unitate, dar se ocupă doar cu situațiile de criză. Nu se ocupă cu informațiile secrete în acest sens. Și ajung astfel la analizele din surse publice. De acestea ne folosim. Noi ne bazăm evaluările și ne bazăm uh, munca pe niște resurse publice, pe monitorizarea mass media și pe fluxurile de informații care vin din partea serviciilor statelor membre. Nu avem o nu ne ocupăm noi de colectarea de informații. Nu avem o astfel de capacitate a noastră, acest lucru e foarte clar. Relația cu partenerii externi, cu țările terțe. Cooperăm cu asemenea țări în cazul în care există un acord de securitate în vigoare și aici mă refer la Elveția și Norvegia și anume la țările europene. Aceștia sunt partenerii noștri cei mai importanți. Și, bineînțeles, există și un schimb de informații din interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Mai am fost întrebat de către mai mulți despre legătura dintre SITCEN, Europol, Frontex. De exemplu, cu Frontex cooperăm am ajuns la un aranjament cu ei pentru a face schimb de, schimb de informații și același lucru se întâmplă și în cazul Europol. Cu Europolul avem și un document în comun cu privire la terorism. Cred că lucrurile funcționează destul de bine și în ceea ce privește schimbul de informații Trebuie să țineți cont de faptul că noi nu colectăm date despre indivizi, noi facem o analiză strategică, așa că nu avem acces la asemenea tip de informații și nu cred că e nevoie de ele pentru a ne putea duce la bun sfârșit îndatoririle controlul democratic, controlul parlamentar al SITCEN. Aceasta e o chestiune care ține de cei care trebuie să iau hotărârile și anume despre cum să se întâmple acest lucru. Știm că sistemele sunt foarte diferite în statele membre și dacă sunt informat corect, Parlamentul European a făcut acum un chestionar în legătură cu aceste sisteme și au cerut de la statele membre informații în legătură cu controlul democratic în diferitele state. Există o diferență foarte clară între serviciile din statele membre și SITCEN. Noi nu colectăm singuri informațiile, așa că Există aceste diferențe din cauza sistemelor diferite din statele membre. Pe cât le cunosc eu, acestea într-adevăr sunt foarte diferite, aceste sisteme din statele membre. S-au pus întrebări și în ceea ce privește angajații, avem uh, peste 100 de angajați acum, câți dintre ei sunt experți naționali, câți dintre ei sunt funcționari ai Uniunii Europene. Din păcate nu vă pot da cifrele exacte pentru că nu le am la mine, dar cred că undeva pe la 70-30 e doar o estimare. un procentaj în ceea ce privește activitățile noastre, cu cât contribuim noi la, activi- la activități. Ei bine, depinde. Suntem încă o organizație relativ mică, așa că, de exemplu, în cazul Libiei sau problemele din Africa de Nord și conflictele din Orientul Mijlociu, Acestea duc la o situație în care ne consumăm cel mai mult resursele și angajații. Ei trebuie să se ocupe de aceste chestiuni. Iar apoi, dacă există o altă situație în care e nevoie de resursele noastre, acestea vor fi realocate să ne ocupăm și de noua situație evită. E destul de greu să vă dau un procentaj. Am mai fost întrebat care sunt chestiunile de substanță de care ne ocupăm. Am spus că lupta împotriva terorismului ocupă un loc important în programul nostru, dar suntem de asemenea foarte atenți la acele locuri instabile la nivel global. În ultimele luni am fost foarte atenți la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și în Nordul Africii și cum e afectată Uniunea Europeană procesul de luare de decizii în Uniunea Europeană. Încă un subiect de care, cu care ne ocupăm este neproliferarea armelor de, de, de distrugere în masă și acesta este un subiect al nostru. Amenințările cu terorismul pentru Europa. Aceste amenințări variază foarte mult de la un stat membru la celălalt. Ce încercăm noi să facem? încercăm să analizăm în ansamblu situația din diferitele regiuni ale Europei și să facem o evaluare. Aceasta e activitatea pe care o desfășurăm în acest sens. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, Aș dori să continui după domnul ambasador. Probabil că există anumite întrebări la care nu am dat încă un răspuns. Bineînțeles, spune domnule președinte, domnule Salmi, domnule Vimon. Uh, <coughs> Câteva observații pe care aș dori să le adaug la cele spuse deja de colegul meu. Plecând de la ideea principală ce a fost înaintată de mulți dintre dumneavoastră și anume Există oare vreo nevoie de a avea o agenție de informații uh, la nivelul Uniunii Europene? Colegul meu a dat deja câteva elemente de răspuns, însă voi adăuga câteva. Prima parte la care aș dori să mă refer nu e vorba de aspectul financiar, ci de uh, formare pentru că a, dacă vrei să formezi astfel de, un astfel de personal, acest lucru durează foarte mult și e nevoie de persoane eficiente. Și bineînțeles, e uh, vorba și de uh, faptul că eforturile ar fi suprapuse pentru că statele membre au deja aceste capacități. A existat de altfel această observație referitoare la coordonare, cooperare în fiecare stat membru între diferitele agenții. Vă puteți imagina ce s-ar putea întâmpla dacă am mai adăuga încă un strat de agenții de, uh, astfel de agenții de informații la nivel european. Și de aceea trebuie să examinăm aceste lucruri cu multă atenție și cu multă prudență. După cum am spus, uh, tratatul în momentul de față nu merge în această direcție. Și apoi în ceea ce privește coordonarea în interiorul statelor membre și între statele membre. Ei bine, în interiorul unui stat membru, și asta e valabil nu numai în uh, Uniunea Europeană, ci și în Statele Unite, dacă să vă uitați la evenimentele din uh, uh, septembrie. E bine, e nevoie de coordonare în cadrul unui singur stat membru între toate agențiile care există. Și vedem că Multe eforturi au fost făcute, spre exemplu în cazul prietenilor noștri americani, însă eu nu sunt convins că toate aceste agenții sunt într-adevăr eficiente și aceasta a fost principala problemă cu care autoritățile americane s-au confruntat. Apoi, la nivelul Europei, trebuie să încercăm să coordonăm lucrurile, în așa fel încât să existe un schimb de informații cât mai uh, aprofundat posibil. Uh, și, într-adevăr, există acest schimb de informații și acest lucru poate fi benefic pentru toată lumea. În momentul în care trebuie să te bizui pe aceste informații, atât la nivel intern cât și extern. Și atunci ne putem pune întrebarea în ce mod SAE ar putea să fie implicat în lupta împotriva criminalității. Uh, ei bine, va fi implicat pentru că există o dimensiune de securitate externă. Și știm că criminalitatea organizată depășește granițele, depășește frontierele și este evident că are legături destul de importante cu terorismul. Și acest lucru cere din partea noastră o colaborare aprofundată, în așa fel încât să putem să ne consacrăm acestor chestiuni de terorism, de criminalitate organizată, securitate internă, externă, toate acestea se întrepătrund. Și aceasta este munca pe care noi trebuie să o desfășurăm cu toți împreună. Însă, din cât am înțeles, poate nu ar trebui să mergem până la uh, Uh, punctul final și anume să se creeze o singură agenție din Frontex, SICEN, Europol, contopite într-o singură agenție. Nu, eu cred că e mai degrabă vorba de, de o muncă foarte concretă și pentru asta e nevoie de profesionalism, în așa fel încât toți cei competenți să poată coopera pentru a avea o eficiență maximă. Și în acest sens v-aș invita să fiți prudenți în momentul în care doriți să uh, vă ocupați de acest subiect. Și ultima observație pe care doream să o fac este întrebarea ce mi-a fost adresată în ceea ce privește extradările. Dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că doamna Latford mi-a pus această întrebare. Uh, dacă mi-aduc eu bine aminte, acele încercări din partea administrației Bush de a convinge nu numai, nu toate statele membre, ci anumite state membre, de a discuta despre aceste aspecte și de a ajunge la o anumită formă de cooperare în ceea ce privește extradările sau uh, acțiuni asemănătoare, e bine, pentru a fi cinstit, din câte mi-aduc eu bine aminte, aceste încercări nu prea au dat roade, pentru că foarte multe din statele membre au avut dificultăți. Dintr-un motiv simplu, și anume că de multe ori există o libertate de interpretare prea mare în ceea ce privește principiile fundamentale ale legii și statul de drept și convențiile internaționale și uh, nu s-a mers foarte departe din partea administrației Bush. Apoi a urmat administrația Obama și nici aceasta nu a înregistrat prea multe progrese în acest sens. Și deci putem considera că acum nu mai sunt astfel de negocieri, astfel de discuții pe această temă, având în vedere dificultățile legate de Guantanamo și modul în care se poate rezolva acea situație. Știți că nu e foarte ușor. În orice caz, din câte știu eu, nu au mai existat astfel de negocieri așa cum au existat odată uh, înainte. Cam atât aveam de spus până acum. thank you both again, Mr. Salmi. Vă mulțumim din nou. Domnule Salmi, ați zis că mai doriți să adăugați câte ceva? Aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Pe scurt, au rămas niște întrebări la care nu am răspuns. În primul rând, în ceea ce privește faptul dacă am fost sau nu în stare să prevenim vreun fel de atac terorist. Așa cum am spus, noi nu suntem o organizație operațională, rămâne la latitudinea statelor membre. Noi ne folosim de informațiile strategice primite de la ele, așa că răspunsul meu este nu. Apoi, dacă s-au folosit produsele SIRCEN, există domenii cum ar fi securitatea transportului de marfă, uh, și alte domenii în care documentele realizate de noi au ajutat în procesul decizional. Domnule președinte, asta am avut de spus. Vă mulțumesc, vă mulțumim, spune domnule președinte, vă mulțumim, domnule Viemun, secretar general al uh, Serviciului European de Acțiune Externă, îi mulțumim domnului Salmi, directorul SITCEN. Probabil că e nevoie de niște clarificări. Michel, văd că ai ridicat mâna și, da, e, vă rugăm să vă restrângeți. Voi vorbi foarte pe scurt, o singură întrebare. O întrebare pentru domnul Vimon. Eu am apreciat foarte mult uh, intervenția sa și sunt de acord cu abordarea sa. Întrebarea mea este foarte simplă, domnule Vimon. Aș dori să știu, după ce am ascultat toate aceste observații, aș dori deci să știu ce anume ar lipsi serviciului dumneavoastră de acțiune externă dacă sicen n-ar exista. Another hand being raised. Yes, you got the floor. S-a mai ridicat încă o mână. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Pe scurt, două întrebări. Cum evaluați războiul cibernetic în contextul Stuxnet? Și apoi, lumea devine din ce în ce mai imprevizibilă. Cum răspundeți la acest lucru în legătură cu lebedele negre? Doamna Indveld, încă o întrebare. Foarte pe scurt, mă întorc la ce spuneam înainte și și tânărul Albrecht a pus aceeași întrebare și anume ați spus că vă bazați pe statele membre. Înseamnă acest lucru că guvernele naționale, parlamentele naționale sunt cele care au vreun fel de control democratic asupra dumneavoastră? Ați fost responsabilizat, responsabilizați vreodată de un Parlament Național? Dacă nu, atunci cui trebuie să răspundeți? Și o ultimă întrebare, spune domnul președinte, pentru că nu redeschidem dezbaterea. Vă rog, pe scurt. No, no, you go first. Mulțumesc, domnule președinte. Da, ați spus că SICEN nu e un serviciu de informații. Și întrebarea e, PESC și PESA au nevoie de o agenție de informații comună, așa cum s-a propus din partea anumitor state membre? Uh, spre exemplu, un, într-un ziar uh, din Germania a existat un articol în acest sens, chiar ieri. Și acum Roberto Gualtieri, dar foarte, foarte pe scurt, e ultima intervenție. Apoi urmează Diaz de Mera, dar e ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Eu încă am câteva nedumeriri. Uh, ce s-ar întâmpla dacă tratatul ar uh, împiedica această agenție să aibă propriul său sistem de informații? Eu nu văd niciun articol în tratat care să meargă în această Uh, în această direcție. Eu nu știu cum poți să faci o astfel de analiză bazându-te pe informații la mâna a doua. Și acum domnul Diaz de Mera. Da, mulțumesc domnule președinte. Foarte pe scurt, în stil telegrafic, îmi pare rău că am ajuns prea târziu. Eu cred că aici trebuie să clarificăm anumite lucruri care în momentul de față încă se află sub semnul întrebării și anume avem serviciile de informații din partea statelor membre, Europol, Eurojust, Frontex, avem acest SIT-CEN. Și apoi, de cealaltă parte, uh, avem cordon coordonatorul de luptă împotriva antiteroristă, tocmai pentru a echilibra această, uh, această balanță și avem și Agenția pentru Drepturi Fundamentale și Mediatorul European. Uh, pentru protecția datelor. Însă haideți să clarificăm lucrurile și anume că toate aceste instrumente de securitate nu au capacități operative în afară de Frontex. Și capacitățile operaționale pe care le are Frontex sunt cele, așa cum au fost ele definite, de uh, statele membre în momentul în care îi acordă anumite instrumente și un mandat. Și atunci când vorbim de control parlamentar, care este controlul parlamentar pe care ar trebui să-l avem? Și anume asupra cine primește informația, E vorba de agenție de informații, da sau nu. Mie mi se pare foarte clar să clarificăm deja acest lucru. Control parlamentar trebuie să-l avem și putem să-l avem asupra celor agenții care au competențe operaționale. Însă ce control parlamentar vom avea noi uh, asupra unei agenții care colectează și analizează anumite date? Eu nu am nicio întrebare de formulat ci vreau doar să fac această precizare. Și de partea cealaltă a cântarului, vreau să vedem care sunt instrumentele de control. E vorba de uh, cel care se ocupă de protecția datelor, e vorba de Agenția Europeană pentru libertățile fundamentale, foarte bine. Iată, aceasta a fost o ultimă intervenție cu întrebări adresate invitaților noștri. Domnul Vimon, mulțumesc, domnule președinte. Am să schimb oarecum modul meu de a mă exprima și am să răspund în franceză pentru a-i spune domnului lui Michel. Da, într-adevăr, sit nu este util. Dacă sicenul n-ar fi existat, atunci ar fi trebuit să-l inventăm și de altfel acesta a fost inventat în timp, progresiv, de-a lungul anilor. Odată ce s-a instalat în altul reprezentant pentru politica externă, iată că treptat am avut uh, nevoie de aceste surse de informații care să reprezinte de fapt surse deschise, o, cineva care să poată să facă sinteza acestor surse de informații. Și e vorba de un departament care ne este foarte util în fiecare zi, de mai multe ori pe zi, pentru că oxigenul este capabil să ne uh, furnizeze un produs de informații care este deosebit de util. Și apoi plecând și de la informațiile pe care le obținem din partea statelor membre, sinteza este făcută la nivel de CEN. Și deci, vedeți, e vorba de servicii care ne sunt absolut utile faptul că nu suntem în măsură să avem propria noastră capacitate, posibilitate de a colecta informații, acest lucru nu ne împiedică să beneficiem de sintezele de, și analizele de sinteză care sunt făcute de către SITCEN, fără de care nouă ne-ar fi greu să ne desfășurăm munca în mod corect. Am fi oarecum uh, pe jumătate orbi. Deci, iată, nu reprezintă o valoare adăugată reală, un avantaj real. Nu cred că așteptați un alt fel de răspuns din partea mea, să vă spun acest lucru în mod sincer. Pentru că sunt convins de asta. Mi s-a pus întrebarea referitoare la controlul parlamentar. CAE, uh, de care depinde SICEN, și de care depinde și Comitetul Militar și CPMT și CPCC. Și, ei bine, acest serviciu de acțiune externă este sub controlul dumneavoastră cu reguli foarte clare care au fost fixate atât în tratatul de la Lisabona cât și prin alte regulamente deci, controlul politic există, este evident, în așa fel încât control, în, a, în același fel în care controlul există și pentru celelalte agenții uh, care țin de uh, Comisia Europeană, prin intermediul Comisarului European. Și cred că nu trebuie să confundăm lucrurile, și anume controlul politic general care există prin intermediul reprezentanților politici prin uh, intermediul Comisiei și a înaltului reprezentant, și pe de o parte, și pe de altă parte, documentele confidențiale și posibilitatea de a avea, da sau nu, acces la ele. Cred că sunt două lucruri total diferite. Deci, această chestiune de acces la documente confidențiale are nevoie de o, o procedură ce trebuie să fie urmată, pe care noi suntem pe calea de a o elabora. Însă vă rog să nu confundăm cele două aspecte. Și apoi, ultima întrebare ce ne-a fost adresată, adresată din nou și anume, de ce nu ar, ar fi oare mai bine să avem un sistem european, un serviciu, o agenție de informații uh, și securitate la nivel european? Uh, care să aibă o activitate proprie, o sursă de informații proprii și așa mai departe. Uh, aș avea aproape uh, dorința să vă răspund că da, e de fapt ca și politica externă. Politica externă comună, unică. Încă nu avem, poate că într-o bună zi o vom avea, însă în momentul de față nu este cazul, de aceea cred eu că trebuie să mergem pas cu pas pe etape. Și dacă la momentul acesta am vrea ca deasupra tuturor agențiilor naționale de informații să instaurăm o agenție europeană, acest lucru ar duce la o suprapunere a eforturilor uh, care cu, ar putea fi în detrimentul securității europenilor. De aceea cred eu că mergând pe o cale atât de anevoioasă, trebuie să dăm dovadă de prudență și să ne asigurăm mai întâi că vom obține acordul din partea statelor membre și vom vedea pe parcurs cum vor evolua lucrurile. Însă în momentul de față am reușit, ceea ce cred eu reprezintă deja un pas înainte foarte important și cu siguranță colegul meu, domnul Salmi, vă va vorbi mai pendelete despre acest lucru. Deci un pas important și anume că un anumit număr de agenții din partea statelor membre au acceptat să împărtășească informații ideile lor, să le pună în comun și asta reprezintă de altfel un pas important față de ceea ce exista în trecut. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Vimo și acum domnul Salmi din partea SICEN. Mulțumesc. Foarte pe scurt, cred că mai sunt multe de adăugat față de ce a spus domnul Ghimo în ceea ce privește un sistem eventual prin care s-ar da socoteală în fața Parlamentului, în acest sistem nu există, asta este clar. Dar nu cred că acum este momentul de a discuta, să discutăm uh, lucrurile legate de partea operațională a activităților noastre. În orice caz, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și noi amândouă Rura. Mulțumim și Comisiei SEDE, Comisiei AFET, membrilor care ni s-au alăturat la această dezbatere și continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi și, bineînțeles, la revedere și toate cele bune pentru invitații noștri. Thank you. Thank you. Bye now. We thank, we thank all of the members of the AFET committee. Mulțumim membrilor Comisiei AFET și Comisiei SEDE. If they remain silent as they leave. Vă rog să părăsiți sala în ordine. Dragi colegi, vă rog frumos, dacă îmi permiteți, continuăm uh, cu punctul 5. E vorba de o abordare globală a protecției datelor cu caracter personal în UE. A doua ocazie de a discuta acest uh, subiect atât de important, acest dosar atât de important căruia îi vom dedica următoarea jumătate de oră. Jumătate de oră pentru a discuta acest proiect de raport privind comunicarea de profil a Comisiei, deci privind protecția datelor. Colegul Axel Voss este raportor și vom afla de la domnul raportor care sunt principalele elemente conținute în raport și apoi vom da cuvântul colegilor pentru dezbatere, pentru discuții, pentru a aduce contribuții. Și vreau să vă spun de la bun început că termenul pentru depunerea amendamentelor a fost fixat pe april, în aprilie 2, mă scuzați, pe 26 aprilie. Domnule, vă Vorsitzender. Ich freue Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că astăzi vă pot vorbi de acest raport interesant în ceea ce privește o abordare globală a protecției datelor cu caracter personal în UE. Documentul de lucru l-am mai prezentat de mai multe ori, așa că astăzi voi vorbi pe scurt, pe scurt despre contextul acestui raport. În Uniunea Europeană, am, uh, am, am adoptat în 1995 o directivă în ceea ce privește protejarea datelor cu caracter personal și pe baza acestuia s-a continuat în uh, cadrul juridic cu protejarea datelor. Astăzi, după 15 ani, sau chiar mai târziu, această directivă trebuie să fie revizuită și asta din două motive. În primul rând, din cauza dezvoltărilor tehnice care au depășit această directivă, iar apoi cadrul juridic după tratatul de la Lisabona a fost modificat. Așa că este foarte clar că directiva nu a fost peste tot pusă în aplicare la fel, nu s-a folosit la fel peste tot și și în mediul online această directivă de multe ori nu este respectată. Ne-am salutat uh, intenția Comisiei de a veni cu un act legislativ înainte de pauza de vară și noi ca Parlament, mai ales noi, Comisia Libe, jucăm un rol foarte important în acest domeniu, așa cum s-a întâmplat și în anul 1995. Această îndatorire e una pe care trebuie să o luăm în serios și de aceea mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea de a ne spune părerea în ceea ce privește acest raport. Împreună cu raportorii din umbră, acest raport a fost prelucrat. Ne-am ocupat de cererile centrale din partea grupurilor politice. Există și o limitare, bineînțeles, când vorbim despre o inițiativă legislativă, așa că a trebuit să ne încadrăm în spațiu. Ne-am uh, concentrat pe punctele centrale pe care le voi sumariza acum cinci puncte neapărat necesare, cinci puncte centrale. În primul rând, o, o armonizare completă, o asigurare a securității juridice în acest domeniu. Apoi, uh, care este sfera de aplicare, să fie incluse aici și cooperarea polițienească și judiciară. Un al treilea punct, regulamentul în, care, în ceea ce privește dreptul aplicabil, acesta să nu fie dependent de niciun fel de limitare geografică sau de zona în care se află un, amit, un anumit operator. Punct, punctul 4 o consolidare a drepturilor persoanei în ceea ce privește colectarea de date cu caracter personal și controlul acestor date, iar punctul 5, o punere în aplicare eficientă a legislației în acest domeniu. E nevoie și de un alt fel de măsuri, controlorii de date trebuie să se constituie într-un sistem, e nevoie și de posibilități de, de, posibilități de autoreglementare care să meargă mână în mână cu prevederile. Protejarea datelor nu este un concept nou, abia inventat, așa cum am spus, avem deja o directivă din anul 1995 care este un punct de plecare ideal și care conține deja niște elemente moderne în ceea ce privește protejarea datelor. Trebuie să ne folosim de această șansă în interesul cetățenilor noastre. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și colaborarea noastră. Vă mulțumesc! Thank you. Now. Mulțumesc! Acum avem uh, printre noi reprezentanții ai Comisiei și ai Consiliului înainte de a începe dezbaterea propriu-zisă, poate Comisia sau chiar Consiliul care reprezintă președinția ar dori să ia cuvântul. Comisia, deci. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea noastră, a Comisiei, am urmărit cu atenție acest proiect de raport care preia o serie întreagă de propuneri conținute în comunicarea Comisiei și așteptăm cu nerăbdare avizul Parlamentului și vom vedea după pauza de, deci din vacanța de vară, ce instrument juridic va fi ales pentru a continua această inițiativă. Mulțumesc foarte mult Comisiei. Acum, Consiliul, președinția, doriți să spuneți ceva? Se pare că nu. Atunci, imediat dau cuvântul pentru intervenții, pentru discuții, doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Salut proiectul de raport. Domnul raportor a lucrat foarte strâns cu raportorii din umbră și nu suntem foarte surprinși de acest lucru. Există câteva elemente sau principii conținute în acest raport și anume că avem un standard, nevoie de un standard unic pentru tot ce înseamnă protecția datelor deci, un standard unic cu, bineînțeles, anumite uh, modificări în funcție de sector, dar e vorba aici de a avea un nou instrument care acoperă atât primul cât și cel al treilea pilon. Apoi, principiul armonizării. Consider că s-a ajuns la consens uh, în general în ce privește această necesară armonizare care este necesară atât pentru cetățeni, deci Uh, pentru transparență, cât și pentru autorități. Deci aș dori ca, din punct de vedere al alegerii instrumentului juridic, să avem mai degrabă un regulament decât o directivă. Apoi, al treilea element, care reprezintă totuși o provocare, mă refer la uh, dimensiunea globală, pentru că pot să legiferești ce se întâmplă în Uniunea Europeană, însă, datele oamenii vizați nu se află neapărat pe teritoriul Uniunii Europene. Ei se pot găsi pe, în toată lumea. Deci avem nevoie de soluții și asta va fi o mare, mare provocare. Și în presă, săptămâna trecută, am văzut că Australia ar fi foarte interesată să urmărește cu atenție acest nivel uh, de protecție datelor. Ei, de altfel, au un nivel de protecție datelor extrem de ridicat. Uh, de asemenea, problema aplicării și respectării legislației, cred că principiul um, acela al controlului și declinării răspunderii de către autorități în caz de probleme este un principiu cât se poate de delicat și care merită dezbătut. Pentru că atunci când vine vorba de punerea în aplicare a legislației privind protecția datelor, aceasta nu trebuie să fie pur și simplu o acțiune funcționărească, birocratică, prin care se bifează niște rubrici într-un chestionar, într-un formular. Cred că trebuie să fie aici acțiuni cât se poate de concrete și de transparente și în această comisie am propus niște lucruri legate de niște amende foarte aspre care să se aplice celor care fac abuz de datele personale, pentru că aceste date personale au devenit atât de importante în viața noastră de zi cu zi și dacă sunt abuzuri, cu siguranță ele trebuie să fie pedepsite. Să fie pedepsite. Mulțumesc foarte mult, doamna Zibel. Ja, schön, dank. Ich möchte zunächst Mulțumesc. În primul rând doresc să-i mulțumesc domnului raportor. Acest subiect e unul foarte important și mă bucur că se ocupă din nou din el și că ne-a spus și ce conținea comunicarea Comisiei. Cred că punctul opt din raport este foarte important și anume în ceea ce privește campaniile de sensibilizare. Avem această problemă cu datele cu caracter personal în orice domeniu al vieții, fie că e domeniul profesional, domeniul personal, peste tot apar asemenea probleme. Niciodată nu putem spune foarte clar cine are acces la datele cu caracter personal. De aceea este foarte important ca fiecare persoană să fie conștientă de aceste probleme. Există niște studii recent făcute și arată că tinerii se descurcă foarte mult cu, foarte bine cu noile tehnologii, însă aceștia nu sunt conștienți de pericolul care îi pândește atunci când aceștia își publică pe internet datele perso personale, când semnează semnează contracte, fac cumpărături și de aceea cred că acest punct este unul foarte important. Mi-ar plăcea foarte mult ca statele membre să se ocupe în sfârșit de această problemă și să vină cu materiale care să fie prezentate în sistemul educațional, mai ales tinerii să fie conștienți de problemele existente. Vă mulțumim, spune domnul președinte, domnul Alvaro. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Este foarte clar că și-a dat tot efortul de a pune accentul acolo unde trebuie în ceea ce privește datele cu caracter personal. s a spus multe despre comunicarea comisiei. Eu vreau să fac o notă de subsol și anume de când s-a amânat până după pauza de vară acest raport, pentru că atunci când a luat cuvântul comisia vorbea de după pauza de vară și nu înainte. Domnule Fos, ar trebui să fiți atât de curajoși încât să spuneți că vă doriți un regulament și nu o directivă. Însă nu putem să facem așa ceva pentru că până la urmă orice stat membru va face ceea ce dorește. Deci fie ne dorim o armonizare completă, fie vorbim de un regulament. Să vedem ce va face doamna comisar Reding în, în ceea ce privește acest regulament. Până la urmă, Consiliul va face altceva. Acesta este un punct. Acțiuni de sensibilizare. Da, cred că ideea este una foarte bună, dar e doar o măsură suplimentară. Când vorbim de directiva cu, în ceea ce privește datele cu caracter personal, la care dintre cetățeni ne uh, referim? cred că mai importantă e transparența și anume ce face o întreprindere cu datele, dacă le prelucrează, dacă le vinde mai departe, ce se întâmplă. Și la sfârșit există oameni cărora nu le pasă. Spun, faceți ce vreți cu datele mele, trimiteți-mi materiale publicitare, nu contează. Însă aceste probleme sunt foarte importante și lucrurile nu ar trebui să fie așa. Această libertate de decizie trebuie să existe în continuare. Însă, cei care se ocupă de aceste date trebuie să fie obligați să spună pentru ce le vor folosi. Ce mi se pare mie foarte interesant, ați vorbit de Australia și ar, cred că ar trebui să învățăm de la aceștia, pentru că, ca o cale alternativă, am putea să vorbim de, despre niște elemente, despre niște certificate în ceea ce privește datele cu caracter personal. Și aici intervine și teritoriul. Probabil că ar trebui să avem niște standarde, așa cum există și în alte domenii. E nevoie de niște standarde certificate în Uniunea Europeană, de care să ne folosim, indiferent de unde provin acestea. Aceasta ar fi o posibilitate de a aborda fluxurile de date și se întâmplă deja așa în Japonia, de exemplu. Ar fi foarte multe de spus, dar eu cred că ne aflăm pe calea cea bună și dacă se va asculta propunerea noastră de a avea un regulament, vom avea în continuare de lucru. Mulțumesc! Doamna Ernst În primul rând vă mulțumesc un lucru pozitiv e ceea ce găsim în acest proiect de raport și anume că se cere o armonizare și acest, această cerere este una bine ancorată. Să mai avem de-a face și cu poziția guvernelor noastre. Dacă analizăm mai bine documentul, ne dăm seama că există anumite impedimente în ceea ce privește implementarea acestui regulament în domeniul poliționez și de cooperare judiciară. Pe mine m-ar interesa cum putem aborda această situație, dacă v-ați făcut niște gânduri, ce aveți de gând să faceți în calitatea dumneavoastră de raportor în acest sens. Cât despre discuția legată de regulament, cred că ar fi foarte bine dacă am putea să luăm pe o asemenea cale, să ajungem la o armonizare cât mai bună în acest domeniu. Și apoi, în întrebare, statele terțe. Aici uh, formularea este una foarte pozitivă. Cred că ar trebui să discutăm mai mult despre acest subiect și anume cu ce fel de oferte putem veni în acest sens. Încă această întrebare a rămas deschisă. Și apoi în ceea ce privește agenția care se ocupă cu protejarea datelor cu caracter personal, care sunt competențele pe care le are în acest domeniu, dacă există și posibilitatea de a se ocupa de plângeri în acest sens. Cred că e nevoie de o formulare mai concretă. Probabil că lucrurile sunt mai clare în comunicarea Comisiei. Ce mai doream să spun? Uh, Sofie Feld a vorbit deja despre acțiunile de care e nevoie, așa că mă voi opri aici. Danke. Und jetzt, Herr Albrecht și acum domnule Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să spun că am uh, colaborat cu domnul raportor, lucrurile au mers foarte bine. Credem că am ajuns la un rezultat pozitiv cu acest proiect de raport. care, își, care răspunde la comunicarea din iarnă din partea Comisiei. Ne-am exprimat asupra problemelor cele mai, celor mai importante. Cred că e important ca directiva din 1995, în ceea ce prive, că această directivă din anul 1995 este punctul nostru de plecare în această reformă în ceea ce privește datele cu caracter personal. Mi se pare important să spunem acest lucru. Pentru că din punctul meu de vedere, așa se poate lua o decizie dacă să mergem înainte cu o directivă sau dacă e nevoie de un regulament și eu aș fi pentru un regulament. Însă este foarte clar că nu putem face un pas înapoi în ceea ce privește standardele asupra cărora am convenit deja. Și asta nici atunci dacă discutăm despre ce se va întâmpla acum după tratatul de la Lisabona, dacă va exista un singur pilon în care să intre și cooperarea poliționească și judiciară. Articolul 16, cel cu privire la protejarea datelor cu caracter personal este astfel făcut. Abordarea trebuie să fie una coerentă, trebuie să existe aceleași principii și un același nivel. Cred că e foarte important în acest moment în care discutăm despre regulament și despre forma pe care o va avea acest document, cred că e nevoie de o mai bună, de o mai bună implementare a principiilor în ceea ce privește protejarea datelor. În trecut ne-am confruntat cu probleme, mai ales în ceea ce privește relațiile externe, în ceea ce privește relația cu Statele Unite ale Americii. De aceea trebuie să fim mai atenți. Mulțumim, spune domnul președinte președinte, doamna Romero. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș fi vrut să-l întreb pe raportor un lucru, pentru că el a exprimat lucrurile în mod foarte general. Aș vrea să știu care sunt elementele esențiale pe care, în materie de protecție a datelor, trebuie să le integrăm în uh, vreun acord internațional. Pentru că e adevărat că, în realitate, aceasta reprezintă baza standardelor comune europene pe care noi trebuie să le apărăm în cazul unui acord, spre exemplu, cu Statele Unite. Acordul care este în momentul de față în curs de negociere. Și este evident că dacă există Uh, uh, cazuri în care directiva este înlocuită de cazuri de jurisprudență, dacă statele membre, eu știu, nu s-au adaptat așa cum trebuie. Uh, trebuie să vedem dacă, datorită documentului Comisiei, putem să revizuim toate aceste standarde comune de protecție a datelor. Este un aspect deosebit de important. Trebuie să clarificăm lucrurile mai întâi în Europa pentru noi, în așa fel încât să putem să fim în măsură să negociem și cu alte state, pentru că dacă noi nu avem o legislație coerentă în intern, va fi foarte greu ca această legislație să poată să fie înaintată și armonizată cu uh, standardele altor țări, precum Statele Unite. Mulțumesc, domnul Brons. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. N-am nimic împotriva substanței acestui raport, dar aș prefera ceva ca un acord internațional mai mult decât uh, o lege sau legislație europeană. În sfârșit, dacă m-aș referi la aliniatul B, se vorbește despre profilarea ca fiind un pericol. Asta Probabil, în contextul anchetei și investigațiilor uh, suspecțiilor de terorism foarte grav. Dar apoi mai apare și acea idee de discriminare sau antidiscriminare. Însă, de asemenea, se vorbește despre metodele care nu trebuie să fie disproporționate când vine vorba de obiectivele terorismului. Însă, dacă este să se gândim la subiectul de față, nu cred că ar trebui să excludem acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule Fos. Doriți să reacționați? Mulțumesc. Sper că voi aduce puțină lumină asupra situației în primul rând, în ceea ce privește conceptul australian, eu nu îl cunosc și vă mulțumesc pentru orice informații pe care mi le-ați putea da sau poate că ar trebui să le analizăm împreună și să discutăm după aceea. Alexander, văd că a plecat deja, dar în ceea ce privește regulamentul, eu cred că situația stă în felul următor. Temeiul juridic nu este cel mai important mai important decât conținutul. Și de aceea cred că e nevoie de o armonizare totală. Spre asta ar trebui să ne depunem eforturile. o directivă din punct de vedere calitativ, da, ar putea fi un termen de comparație. Ne gândeam și noi să mergem spre un regulament, însă nu am spus acest lucru nu am știut unde puteam să introduc un asemenea element, de aceea lucrurile au rămas în afară, dar cred că cu toții tindem spre aceeași direcție. Doamnă Ernst, în ceea ce privește armonizarea și conflictul cu guvernele, mai important pentru mine e ca în primul rând să existe un sistem bun de protecție a datelor și acest lucru se leagă de faptul în care își doresc cetățenii să fie protejați. Cum statele își doresc acest lucru, cred că e mai puțin important. În primul rând e nevoie de acest sistem, acest sistem să fie implementat, să avem sentimentul că într-adevăr datele sunt protejate și cred că de aici ar trebui să începe, Să începem. Apoi, în ceea ce privește autoritatea de protejare a datelor, apoi uh, cum rămâne cu plângerile, plângerile colective, ne gândim la aceste subiecte, însă documentul nostru nu, ar, nu a putut să fie unul exhaustiv. Mai există anumite elemente pe care le putem introduce prin intermediul amendamentelor. La început trebuie să avem doar o linie directoare, să discutăm lucrurile în linii mari, astfel încât comisia să vadă ce e important pentru noi, iar mai apoi putem uh, discuta mai în detaliu. Doamna Romero și domnul Bronx au vorbit despre acordurile internaționale. În principiu, această revizuire a directivei de protejare a datelor e ceva ce facem noi pentru noi și pentru cetățenii noștri. Și de aceea nu e atât de important pentru noi să vedem exact aici ce vor conține acordurile internaționale. Bineînțeles că ne dorim să stabilim niște standarde în această directivă care sunt importante pentru noi și acestea să fie valabile și în cadrul acordurilor internaționale. Însă pentru noi e important ce există deja în directivă aceasta este baza de la care am pornit, e ceea ce avem deja în ceea ce privește protecția datelor și și ceva ce putem folosi și în acordurile internaționale în ceea ce privește drepturile, dreptul de a depune o plângere, de a primi informații, dreptul la compensare, toate aceste lucruri trebuie să fie abordate și în contextul internațional. Domnul Bronx a vorbit despre aliniatul D și anume despre profilare, profiling și că aceasta nu era latitudinea statel, autorităților din statele membre. Există niște tehnici mai nou, uh, dezvoltate mai nou, care permit să aibă loc o profilare pe internet. Însă, din punctul nostru de vedere, cetățenii noștri nu ar trebui să aibă de suferit din acest din pricina acestui nou fenomen. De aceea credem că, credem că este nevoie de un control în ceea ce privește profilarea. Nu ne dorim ca lucrurile să ajungă la o asemenea dimensiune. Niciunul dintre noi nu-și dorește. Vă mulțumim, domnule Vos. Am văzut că și doamna Alfano a ridicat mâna. Probabil uh, poate să facă o intervenție foarte scurtă, în așa fel încât să putem continua cu ordinea noastră de zi. Intervenție fără microfon. Volevo complimentarmi con l'onorevole Voss perché la relazione... Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau mai întâi să-l felicit pe domnul Voss, pentru că e vorba de un raport într-adevăr foarte, foarte bun. Însă îmi puneam întrebarea următoare. Oare nu ar fi posibil să adăugăm uh, o altă idee și anume întărirea competențelor la nivel național? Poate că am putea să menționăm și întărirea uh, grupului 29, care în principiu ar putea să devină o agenție. S-a vorbit aici despre profiling. Uh, ar fi bine poate să introducem în raport această interdicție în ceea ce privește activitățile de profiling. Am putea prevedea o procedură pentru cetățeni care să le permită să pună întrebări în ceea ce privește datele care au putut fi colectate, utilizate de către statele membre sau de către anumite agenții ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, în ceea ce privește consolidarea uh, agențiilor naționale în ceea ce privește protejarea datelor și doamna Ernst a vorbit despre acest lucru, ați vorbit despre articolul 29 și despre grupul de lucru, despre grupul 29. Pe baza uh, sugestiilor făcute de comisie, noi trebuie să ne gândim cum ne dorim să arate un sistem de control în Europa nu vrem să introducem niște puncte izolate, ci să ne gândim cum ar putea să arate un asemenea sistem, cum poate fi instalat acesta. Cu siguranță și autoritățile naționale în ceea ce privește protecția datelor și grupul 29 pot fi luate în considerație în acest sens, însă trebuie să vedem cum poate să fie împărțită munca, să nu existe o muncă în paralel, ci să avem o schemă, un sistem pe care să îl putem folosi pentru Europa. Aceasta este ideea mea pentru moment în acest sens, o interdicție a acțiunilor de profiling. Am discutat acest subiect, nu am putut să mă ocup de fiecare detaliu, însă în principiu am ajuns la o părere comună și probabil că vom veni cu un amendament colectiv în acest sens. Apoi, informații. Dreptul la informații, tot ce ține de acest domeniu, cred că și aici am ajuns la unanimitate. E important să comunicăm încă de la început între noi, să comunicăm cu raportorii din umbră, să ne asigurăm că avem o părere unanimă. Însă lucrurile încep să se clarifice și le regăsim o parte dintre ele în directiva din 1995. Însă vă mulțumesc pentru informații și vom mai discuta. Vă mulțumesc! No, hai mal, danke, Herr Voss. Now, we have considered The draft report. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Iată că am analizat raportul și acum vom uh, uh data limită pentru înaintarea amendamentelor, dată fixată la 26 aprilie până la ora 12. Și iată că acum putem să trecem la punctul 6, care este de asemenea foarte important. E vorba de politicile UE de combatere a terorismului, principale realizări și viitoare provocări. Deci, ajungem, după cum spuneam, la punctul 6 de pe ordinea de zi. Așa cum spuneam, este un punct referitor la raportul colegei noastre, doamna Sofia Intveld, în ceea ce privește valoarea politicii UE de combaterea terorismului. Săptămâna viitoare vom organiza o audiere pe această temă iar acum dau cuvântul doamnei raportor pentru a prezenta elementele principale ale proiectului de aviz și apoi vom deschide dezbaterile în așa fel încât și colegii, Consiliul și Comisia să poată să intervină. Aș dori să vă amintesc faptul că data limită de înaintare a amendamentelor este 26 aprilie la ora 12. Doamna vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Cred că o să fiu foarte succintă pentru că am avut deja un schimb de vederi bazat pe documentul inițial pe care l-am prezentat. Acum, în fața dumneavoastră, aveți o versiune prescurtată, condensată a documentului de lucru. Nu am modificat nimic, doar am scurtat ceea ce apărea în formatul de tabel și poate că am mai adăugat nici lucruri, dar este vorba de amendamentele pe care le-am le, -am, avut la dispoziție și oricum eram constrânsă de formatul și de numărul de pagini care trebuie să figureze într-o într, astfel de etapă și bineînțeles că încurajez colegii să vină sau să revină cu amendamente dacă doresc. În ceea ce privește procedura, câteva remarci de ordin practic în primul rând, vreau să vă încurajez, sau mai bine zis să încurajez Comisia și Consiliul, dacă e cazul, să răspundă deja, deja la întrebările ridicate în raport. Nimic nu vă împiedică să o faceți de pe acum. Unele întrebări sunt foarte directe, legate, de exemplu, de liniile bugetare care ar putea fi uh, dedicate luptei împotriva terorismului. În acest moment uh, știm că există un studiu, un curs uh, de la Comisia Libe și care va fi transmis Comisiei la sfârșitul lunii. Uh, vom avea niște rezultate preliminare chiar înainte de audierea de săptămâna viitoare. Deci, cred că putem de pe acum să schițăm ceva legat de banii, de sumele care vor fi dedicate luptei împotriva terorismului. Comisia se ocupă de acest lucru, mă refer la de linia bugetară, printre altele, cu siguranță, undeva se știe cam ce bani și ce linii bugetare vor fi dedicate acestor activități. Recent am vorbit cu membrii ai comisiei care ne-au spus nu, nu, nu putem încă să vă spunem nimic, este prematur. Eu cred că astfel de întrebări pot să-și găsească răspunsul încă de pe acum. Pe fond acum. A, nu, tot chestiune de principiu. de ce desfășurăm acest exercițiu, nu pentru că n-am avea altceva mai bun de făcut, ci pentru că dorim sau ne dorim o politică de combatere a terorismului cât se poate de eficientă, dar și cu legitimitate democratică. Și este extraordinar faptul că avem politici în acest domeniu de mai bine de 10 ani încoace, fără însă să știm prea bine încotro ne îndreptăm și cred că domnul Bronx a, a spus lucrurile foarte pe șleau în dezbaterea precedentă, adică fără să știm exact unde mergem și mai ales ce rezultat am obținut până acum. Nu știm ce s-a obținut în ultimii 10 ani, nu știm cât a costat sau cât va costa, nu știm. Ce impact asupra libertăților individuale, nici asta nu știm. Nu s-a măsurat, nu s-a uh, evaluat nimic în acest sens. E vorba de un domeniu sau de o politică care nu sau care scapă controlului democratic și evaluării. Așa că rezultatele preliminare ale studiului mi se par cât se poate de interesante și m-aș lega încă o dată de aspectele financiare. Comisia a propus niște indicatori, lucruri, o listă foarte lungă în acest sens, lucruri care au fost adoptate și de Consiliu. Însă nu cred că mai avem uh, o astfel de listă în altă politică similară a Uniunii Europene. Ceva destul de ciudat. Și vreau să spun în concluzie că este cât se poate de esențial să evaluăm politicile antiteroriste într-un mod cât se poate de critic. Adică nu înseamnă că suntem împotriva acestor politici, bineînțeles, ci ne dorim politici eficiente care să ne aducă rezultate, care să ne aducă la sfârșitul zilei mai multă protecție, drepturile omului sporite, etc. Și cred că raportul de față poate fi un prim pas pe această cale, pe această direcție a unei monitorizări permanente, a unui control democratic care să ne asigure că politica noastră este una cât se poate de eficientă. Mulțumesc foarte mult. Prezentarea a fost foarte eficientă, spune domnul președinte. E vorba de un subiect cât se poate de complex, dar și de pertinent. Comisia, domnul Schiffer, este prezent aici. Poate dorește să intervină imediat. Comisia? Nu, doamnă, mă scuzați. Nu sunt Martin Schiffer, după câte puteți să uh, constatați. Dânsul uh, sosește. Eu sunt de la DG Afaceri Interne și colegul care se ocupă de dosar lua cuvântul imediat. Președintele, ați sosit la momentul potrivit, la țanc. Puteți imediat să luați cuvântul. You have just been introduced, Mr. Schiffer. Domnule Schiffer, ați fost deja prezentat plenului și așteptăm reacțiile ale Comisiei în ceea ce privește evaluarea politicii europene de luptă împotriva terorismului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, am studiat proiectul de raport și concluziile aferente. E vorba de acțiuni foarte complete care vor fi întreprinse și care acoperă spectrul activităților de luptă împotriva terorismului și știți foarte bine că la sfârșitul lunii ianuarie am avut discuții în acest sens, chiar aici, în această comisie, după care, bineînțeles că ne dorim un dezândământ politic, la nivel politic, Uh, nu pot să vă dau acum o replică la multiplele sugestii care au fost primite, foarte multe au fost făcute, însă vreau să vă spun că unele dintre acestea au fost preluate de către comisie, pe când altele uh, țin mai mult de resortul statelor membre, pentru că vedeți bine că multe recomandări vizează comisia. Însă, unele țin din diverse motive de alte prerogative și de atunci nu avem timp sau din punct de vedere juridic, deci vă spuneam, ele țin de competența statelor membre. Deci nu ne putem ocupa de toate aceste recomandări. Acest exercițiu de mapping mi se pare unul foarte util ă, și totuși, din punct de vedere tehnic, ne punem întrebarea în ceea ce privește caracterul său fezabil sau nu. Oricum, Trebuie să ne asigurăm că orice ar fi, o parte din aceste recomandări pe care le vom prelua, uh, uh, să ne asigurăm că aceste uh, recomandări se vor reflecta într-adevăr în acțiunile noastre, dar fără să uităm nivelul statelor membre care trebuie să fie implicate, pentru că aici vorbim de mai multe niveluri, național, european, dar și internațional. Și se merge dincolo de competența Comisiei și de ce vorba aici de lucruri bilaterale, interguvernamentale, etc. Asta este reacția mea inițială. Mulțumesc foarte mult, domnule Schiffer. Și acum președinția, dorește președinția să ia cuvântul. Doriți să vă aduceți contribuția la discuție? Dacă nu, ba, am văzut o mână ridicându-se în sală. Bun, dacă nu, atunci deschidem discuția. Vreau să-i dau cuvântul doamnei Latford, dar cred că nu mai este în sală, Ba nu, mă scuzați, este aici. Doriți să luați cuvântul prima? Sorry, Chairman, everyone seems to be in the wrong place, so. Îmi pare rău, domnule președinte, fiecare pare să fie la locul nepotrivit în această după-amiază. Pe scurt, Vreau să spun că sprijin cele făcute de Sophie, așa cum ați spus și ea, există atâta legislație și s-au cheltuit atâtea fonduri încât e nevoie să vedem dacă banii noștri au fost bine investiți sau dacă e nevoie de un audit în ceea ce privește eficacitatea unui deceniu. Pentru unii dintre noi e mai mult de un deceniu în ceea ce privește acțiuni, în ceea ce privește lupta împotriva terorismului terorismului. Regatul Unit are mai multă experiență în ceea ce privește terorismul intern. Acest lucru ne-a făcut întotdeauna să tremurăm, mai ales când prietenii noștri de peste Atlantic au spus că noi nu avem mare habar în ceea ce privește terorismul, mai ales când unii din Statele Unite ale Americii au asistat astfel de acțiuni în trecut, însă să lăsăm aceste lucruri deoparte. Câteva întrebări bine delimitate. Una dintre ele este următoarea. Sofia a sugerat ca toate măsurile existente să fie supuse unui, text de, unui test de proporționalitate. Mă întreb dacă a existat vreo condamnare în vreun stat membru la amendamentul din anul 2009 în ceea ce privește terorismul și anume la provocare publică la terorism. În legislația noastră internă avem așa ceva și anume am interzis glorificarea terorismului. Un concept foarte asemănător cu cel pe care l-am menționat înainte, adică se va, se va considera ca fiind o infracțiune dacă cineva se bucură de evenimente cum au fost bombardamentele din Londra sau din Madrid. Unii consideră că avem suficiente instrumente legislative pentru a putea preveni asemenea de evenimente. Se vorbea și despre libertatea de expresie și că aceasta va fi îngrădită. Mă întrebam dacă aveți vreo experiență în ceea ce privește folosirea acestei legislații. Și m-ar interesa cu ce ar veni în plus când vorbim de acest impuls de a tot uh, legifera. Până la urmă, terorismul este o infracțiune. În al doilea rând, s-a discutat despre profiling la raportul, lui, raportul domnului Vos. Ați găsit vreo definiție pentru profiling? E cineva care analizează care este impactul asupra drepturilor fundamentale? Eu am criticat îndelung abordarea comisiei și anume pur și simplu neagă că acest eveniment are loc. Am ajuns la următoarea concluzie. Aș putea să suport anumite tipuri de profiling dacă aș ști exact ce se întâmplă și dacă aș avea încredere în protecția datelor, în ștergerea datelor, în modificarea acestora. Aș putea să accept și acest tip de profiling, așa cum și uh, în uh, cadrul poliției se fac uh, asemenea acțiuni pentru identificarea criminalilor. Însă nu știu ce se face și nu știu cine se ocupă de profiling. Dacă nu recunoaștem că există această problemă, atunci nu vom putea să facem nimic. Mi-am depășit deja puțin timpul, așa că, în ultimul rând, în comunicarea Comisiei găsim foarte multe despre luptă împotriva radicalizării și cu acest termen am avut uh, Uh, destule dezbateri. Credem că trebuie să luptăm împotriva extremismului violent și nu a radicalizării. Devin plictisitoare după șapte ani în această comisie, dar cu toate acestea vreau să întreb. Ați reușit să găsiți dovezi în ceea ce privește un echilibru corespunzător între finanțarea lupte împotriva terorismului și finanțare acordată comunităților ca să lupte împotriva, împotriva extremismului. S-a ajuns la un asemenea echilibru? Punând această întrebare, sugerez că nu cred că am ajuns. Domnul președinte, vă mulțumim, doamnă Latford. Peste jumătate de oră, la ora cinci și jumătate, vom primi trei invitați care vor vorbi exact despre TFTP și anume programul de urmărire, de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Vom avea această discuție în următoarele 30 de minute. Doamnă Sanchis, aveți cuvântul. Da, mulțumesc ca raportor uh, în umbră la acest raport. Am primit acest dosar acum câteva zile, am foarte multe puncte de vedere, timpul este foarte scurt, așa că permiteți-mi să vorbesc în maghiară pentru a fi mai rapidă și mai exactă. Eu consider următoarele. Obiectivul acestui raport este unul clar, este foarte logic și foarte coerent și de aceea doresc să îl felicit pe raportor. Eu personal am niște îndoieli în ceea ce privește fezabilitatea acestuia și despre acest aspect doresc să vă vorbesc. În primul rând, în ceea ce privește cercetarea. O parte din muncă ar urma să fie delegată unor, unor cercetători independenți. Întrebarea mea e următoarea. Există un asemenea lucru? Când vorbim despre asemenea chestiuni, avem două valori de bază și anume e nevoie de un echilibru între aspectele private și securitate. Și de obicei rezultatul este unul nesatisfăcător. De la om la om, unii cred că un aspect este mai important, alții că celălalt. M-am uh, gândit mult la acest subiect, am văzut ce au făcut anumiți uh, experți și cred că nimeni nu e independent de propriul său uh, set, de valori. Așa că întrebarea mea practică e pe ce bază vor fi selecționați acești cercetători, cine îi va pune în funcție și cum putem să uh, fim siguri că vor reprezenta așa cum trebuie. Apoi, despre duplicitate. Punctul de plecare, care e unul foarte clar și pe care pot să-l sprijin, e următorul. Parlamentului trebuie să-i fie foarte clar care este bugetul alocat pentru lupta împotriva terorismului și cum este folosit acesta. Duplicitatea joacă un rol cheie în acest sens. Sunt de acord că trebuie să fie evitată munca dublă atunci când vorbim despre lupta împotriva terorismului. Modelul pe mai multe centre intervine aici, însă vorbim de un element diferit, adică Parlamentul dorește să știe ce fel de muncă dublă există. Sofie, dacă ne referim la subsidiaritate, atunci e aproape imposibil. Niciun fel de serviciu secret nu va vrea să, să facă publică structura organizației sale și E foarte adevărat acest lucru. Nu se poate pune în pericol viața nici unui agent. O altă temă importantă pentru mine e cea legată de sectorul privat. Sectorul privat este cel care va beneficia de pe urma luptei împotriva terorismului. Cel puțin așa se întâmplă lucrurile în Ungaria. În Ungaria, achizițiile publice legate de chestiunile legate de securitate națională nu sunt publice. Așa că nu știu cum putem să depășim aceste obstacole, nu știu cum vom putea să investigăm ce se întâmplă în sectorul privat. Apoi, colectare de date sau profiling. Uh, S-a mai vorbit și înainte despre acest subiect. Ca reprezentant aici, eu nu am auzit niciodată vreo definiție clară a acestor termeni. Vorbim despre cele mai noi forme și variații în cadrul terorismului, despre recrutarea prin intermediul internetului a teroriștilor. E bine, nu putem să oprim această colectare de date. Probabil că ce voi spune mă va face să fiu nepopulară, mai ales printre prietenii mei liberali, însă. Când am vorbit cu domnul Wainwright, ultima oară am avut următoarea impresie. Gândim puțin copilărește atunci când noi cerem ceva, însă nu putem să spunem clar ce ne dorim, nume, evenimente, cazuri și așa mai departe. Și aș dori să am mai multe informații despre aceste subiecte, însă nu vreau să fie pus în pericol nicio persoană proporționalitatea. Și această temă este una foarte importantă și importantă și pentru mine. Cum decidem dacă o acțiune antiteroristă a fost proporțională cu amenințarea? În primul rând, e nevoie de niște resurse adiționale, de date și astfel ar putea fi puse în pericol anumite persoane care participă la asemenea acțiuni. Cu toate acestea, cred că ar trebui să încercăm să menținem proporționalitatea. Așa cum știm cu toții, Teroriștii vor să învețe și întotdeauna învață. Nu știu unde vom ajunge cu această muncă de cercetare. Apoi, în ceea ce privește controlul, aici am căzut de acord. Ar putea să se înființeze o subcomisie parlamentară, însă e neapărat nevoie să rezolvăm chestiunile legate de transparență. Și un ultim uh, aspect – critica împotriva Statelor Unite într-un asemenea document, nu cred că e bine să se facă acest lucru, nu pe baza informațiilor din articole de ziar. Pe scurt, problema mea cu acest dosar e că eu nu îmi pot imagina cum acesta va putea fi fezabil, cum va putea fi implementat fără să uh, se ajungă la niște probleme de securitate. Bineînțeles că serviciile de securitate nu vor fi de acord să depășească o anumită limită. Nu știu cum se va putea rezolva această problemă prin intermediul amendamentelor. Mm, Trebuie un răspuns specific la întrebare. Grazie, președinte. Domnul mulțumesc, domnule președinte. Comisia eh, SEDE m-a numit raportor pentru Uh, acest raport și oricum cu toții în Spania, de câte ori se vorbește de lupta împotriva terorismului, uh, cu toți avem, din păcate, o experiență destul de bogată în acest domeniu. Există elemente comune între diferitele forme de terorism, însă și există și elemente care le diferențiază, de aceea nu trebuie să le confundăm. Terorismul reprezintă una dintre cele mai mari amenințări pentru securitatea cetățenilor noștri și pentru societa, societatea democratică în general. De aceea trebuie să fie examinat cu foarte multă atenție în toate rapoartele pe care le facem. Eu am făcut un raport în ceea ce privește lupta împotriva terorismului în mandatul precedent și trebuie să cântărim fiecare cuvânt pe care îl utilizăm de multe ori, în dezbateri, nu spun în această dezbatere, ci în general, se vorbește despre cauzele terorismului, însă că terorismul nu are cauze. Pentru că o cauză înseamnă că există și o justificare. Există doar condiții în care pot apărea tendințe sporite de terorism, însă nu cred că putem vorbi despre cauze ale terorismului. Aici există câteva cuvinte, aș spune eu, oarecum înșelătoare, care sunt utilizate și pe care ar fi bine să le evităm totuși. În al doilea rând, uh, am făcut un raport în ceea ce privește ultimul deceniu uh, și situația luptei împotriva terorismului în ultimul deceniu. Ce putem spune? Putem spune că începere din 2003-2004, odată ce au avut loc atentatele din Madrid și din Londra, a crescut în mod dramatic numărul de atentate și numărul de victime. Însă, raportul se referă la terminologia americană pe care o utiliza administrația uh, precedentă și anume un concept de luptă împotriva de război, împotriva uh, terorismului. E un concept pe care uh, administrația americană actuală nu îl mai folosește și pe care nici Uniunea Europeană nu l-a folosit niciodată. Pentru că nu e vorba de un război. Război împotriva terorismului ar însemna să acceptăm acest rol de uh, beligeranți. Ori noi nu putem accepta o astfel de situație. Cred că putem spune că faptul că numărul de victime a scăzut și faptul că numărul de atentate a scăzut se datorează unei acțiuni preventive din partea Uniunii Europene, din partea Comisiei, din partea statelor membre și mă refer aici în special la aceste acțiuni de terorism internațional sau terorism uh, radical. Uh, mai întâi, se poate face acest lucru dacă se respectă culturile, civilizațiile diferite, spre exemplu islamul. Uh, faptul, spre exemplu, că în Miami s-a ars un Coran, bineînțeles că acest lucru poate duce la uh, o învenima, învenimare a spiritelor și a situației. Deci este evident că trebuie să ținem seama de fiecare dintre aceste aspecte. Bineînțeles, avem nevoie și de o politică represivă. Represivă, de fapt, când spuneți represivă, pe mine mă cam sperie acest concept. Pentru că într-un stat de drept, în momentul în care se respectă statul de drept, politica aceasta de luptă împotriva terorismului nu numai că poate fi aplicată, ci și trebuie să fie aplicată în așa fel încât să obținem rezultate concrete în ceea ce privește uh, combaterea terorismului. Apoi ați vorbit despre propagandă, despre finanțare și așa mai departe. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică proprie de combatere a terorismului. Și avem o tradiție, avem anumite valori, anumite principii, avem o, o, o modalitate de intervenție și nu ne putem permite să confundăm lucrurile, deși colaborăm cu prietenii noștri americani în ceea ce privește combaterea terorismului. În Uniunea Europeană, nu ne putem permite, ar fi pur și simplu incredibil să avem o situație precum Guantanamo. Situația aceasta este atât de excepțională și nepotrivită față de tradițiile europene încât nu s-ar putea produce în Uniunea Europeană. Și știm că au existat din partea statelor membre intervenții și eforturi în așa fel încât persoanele care au fost închise la Guantanamo Uh, să poată să fie relocate în anumite state membre. Deci, după cum vedeți, putem, prin amendamente, să îmbunătățim cu siguranță acest text, pentru că, după părerea mea, e nevoie de o aprofundare suplimentară a situației așa cum este ea prezentată astăzi. Domnul președinte, mulțumesc. Domnul Diaz de Mera, vă rog, este rândul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte și eu voi încerca să fiu foarte succint. Am câteva lucruri de spus. Mai întâi, aș dori să-i spun uh, colegei noastre, Sofie, care are mult curaj. Mult curaj pentru a face fața unui raport uh, de o astfel, care are o astfel de anvergură și importanță. Eu aș merge pe două drumuri. O, un drum care a fost deja lansat Uh, și la care eu aș vrea să fac câteva contribuții. Uh, deci mă refer la amendamentele pe care le voi înainta. Uh, unele amendamente vor fi de înlăturare a anumitor părți din text și altele de adăugire. Scopul fiind să putem evalua într-adevăr care este amploarea raportului și să abordăm chestiunile cele mai importante și anume să răspundem la întrebarea cheie cât cheltuim noi pe lupta împotriva terorismului. Eu cred că aceasta este o, o, o întrebare la care nu se poate da un răspuns. Și am să vă spun și de ce nu se poate. Vă dau un exemplu, un exemplu clar din țara mea. La un moment dat, socialiștilor și popularilor, uh, socialiștii și popularii um, alternau uh, victimele uh, în rândul primarilor din, uh, de la noi din Spania, o săptămână un socialist, o săptămână un popular. Și ne-am dat seama că e nevoie de protecție și încă mai sunt și acum persoane care beneficiază de o astfel de protecție. Pentru că forțele de securitate nu puteau să apere atâtea persoane amenințate. Am făcut apel la poliție, la uh, servicii de securitate privată și așa mai departe. Și cum putem să evaluăm costurile unei astfel de protecții? Protecția clădirilor, protecția infrastructurilor uh, cruciale. Cum putem evalua costurile. Apoi, altă întrebare. Cum putem uh, evalua munca depusă de persoana care se ocupă de protecție? Orele suplimentare, uh, costurile de securitate socială. Cum putem evalua munca pe care o realizează nu doar serviciile polițienești, ci și cele de, de informații și uh, cum putem proteja sectoare care n-au nimic de a face cu uh, aspectul politic, cum ar fi șefii de întreprinderi sau jurnaliștii sau asociațiile de victime ale terorismului. Și cum putem evalua, spre exemplu, banii pe care statele democratice îl plătesc uh, agenților, spre exemplu, secreți sau agenților dubli cum putem face diferența între banii acordați în mod specific în lupta de, în combaterea terorismului și banii acordați pentru a preîntâmpina anumite activități ilicite care ar putea să fie conectate cu terorismul, trafic de arme, uh, traficul de droguri și așa mai departe. Națiunile Unite, de altfel, au explicat foarte clar că există întotdeauna o legătură între terorism și alte activități ilegale. Deci este imposibil să evaluăm toate costurile. Apoi, o altă întrebare. Despre ce fel de terorism discutăm noi? s a spus lucruri foarte interesante și precise. Teroriștii islamiști spun că ei vor să primească informațiile și vor să uh, combată cei care îi asupresc. Însă noi trebuie să vedem despre ce fel de terorism discutăm și mie mi se pare că aici e o adevărată misiune imposibilă. Dacă vrei, eu voi încerca să te ajut, Sofie, în acest sens. Apoi, alte aspecte. Eu am mai multe observații, uh, am și observații, uh, aș spune eu, foarte pozitive, uh, am senzația că anumite lucruri lipsesc din raport, însă le voi introduce prin amendamente. Bineînțeles, în raportul tău te-ai referit la atentatele din 11 septembrie, dar nu te-ai referit prea mult la atentatele oribile din Uh, de pe teritoriul Uniunii Europene. Nu te-ai referit nici la victime, deși victimele sunt o, aspectul poate cel mai important uh, în cadrul acestui raport, pentru că raportul tău trebuie să dea un răspuns la patru-cinci aspecte. A preveni, a proteja, a urmări penal și a pedepsi. Deci eu sunt la dispoziția ta, rămân la dispoziția ta, voi înainta anumite amendamente, dacă vrei putem colabora în așa fel încât să îmbunătățim acest raport. Gracias, señor Díaz de Mera. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Este evident că noi aici discutăm un subiect foarte delicat și uh, Văd că toată lumea are tendința aceasta de a vorbi uh, vreme îndelungată. Din păcate mai am și alți colegi care se află pe listă și care ar dori să ia cuvântul. De aceea vă rog să fiți atenți la timpul alocat pentru intervenție în așa fel încât să putem să dăm cuvântul și următorilor vorbitori, plus uh, invitații noștri. Și acum dau cuvântul doamnei Zipel. Schön, Herr Vorsitzender. Ich möchte der Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc doamnei raportor nu numai pentru acest raport, ci și despre lucrurile pe care le-a spus aici. Chiar și pe parcursul dezbaterii am auzit foarte clar despre terorism, cât de important e să coste cât costă să se adună, de ce date e nevoie astfel încât să-l putem combate. Însă, întrebarea, cât costă? lupta împotriva terorismului. Așa cum au zis și colegii înainte, putem spune că nu se poate da un răspuns la această întrebare, însă există anumiți factori de cost concreți pe care îi putem numi. Știm ce fel de măsuri s-au introdus împotriva combaterii terorismului. Vorbim despre regimul cu numele pasagerilor folosit tocmai în aceste scopuri. Și mai există multe alte astfel de măsuri. Există acel regulament în ceea ce privește lichidele în avion. Deci există costuri concrete care pot fi numite și trebuie să vedem dacă au funcționat aceste măsuri numeroase luate și dacă a crescut nivelul de securitate. În ceea ce privește colectarea de date, problema este sensibilă. Alvaro a spus la un alt punct că ar trebui să se lase la latitudinea cetățenilor dacă au o problemă cu ce fel de date se colectează. Însă, în momentul în care cetățeanul nu știe ce fel de date se colectează, primește de la bancă o scrisoare, noi colectăm aceste date și le folosim pentru, Însă se colectează atât de, date încât, atât de multe date încât privirea de ansamblu se pierde total și se colectează date pentru care eu, de exemplu, ca cetățean, nu am fost de acord să se colecteze. Eu primesc ca pasager pe baza datelor mele un anumit loc în avion, însă nu doresc aceste date despre mine să fie folosite și în cadrul strategiei pentru combaterea terorismului. Este foarte important acest aspect, să știm întotdeauna pentru ce se dau banii, ce fel de securitate există. Și îmi lipsește următorul punct din dezbatere. Suntem o comisie pentru aspecte interne și nu discutăm foarte mult despre cauzele terorismului, cum pot fi acestea combătute și trebuie să vorbim despre acestea în Europa, pentru că cetățenii europeni sprijină asemenea activități și sper că aceste probleme se, va, se vor discuta și în alte comisii. Mulțumesc, domnul Albrecht. Na, mulțumesc, domnule președinte, s-au pus deja atât de multe întrebări, încât cu siguranță și eu voi avea nevoie de două, trei minute pentru întrebarea mea. Încerc totuși să fiu succint, cred că această dezbatere este una foarte importantă. Vreau să mulțumesc deja pentru propunerea uh, făcută în legătură cu acest raport. Sunt pregătit să mă implic activ Vreau să vorbesc și eu în linii generale despre anumite probleme care au fost discutate deja aici și anume ne dorim să facem, ne dorim să facem mai multe în ceea ce privește sfera privată și securitatea. E vorba de niște principii statale și despre un control parlamentar. După părerea mea, în ultimul uh, deceniu lucrurile nu au stat atât de bine și asta din cauza luptei împotriva terorismului. Mie mi se pare îngrojorător acest fapt. Există principii foarte clare și anume e vorba despre niște proceduri care trebuie să fie oneste, mai există și alte aspecte. Vorbim și despre controlul parlamentar atunci când vorbim de informații sau despre decizii bugetare. Și astfel observăm că totuși oamenii continuă să moară din cauza unor atacuri teroriste. Eu nu vreau să mă simt vinovat pentru faptul că teroriștii ucid oameni. Așa că trebuie să fim atenți cum discutăm despre acest subiect. Și am ajuns tocmai în această situație pentru că există un dezechilibru în dezbatere. Eu mă implic foarte mult în ceea ce privește uh, combaterea criminalității în Uniunea Europeană. Și cred că e important să spunem foarte clar că terorismul este un subdomeniu al criminalității și nimic altceva și e nevoie de o luptă împotriva criminalității eficientă în Uniunea Europeană. Și aceasta se poate măsura cu, exacti, cu exactitate. Ratele de criminalitate și în cadrul terorismului pot să fie scăzute. Uh, Există tot mai puțin delicvenți. Situația a devenit în anumite linii mai favorabilă. Aceste cifre pot fi prezentate, asupra lor se poate discuta, se poate discuta în mod obiectiv și nu cred că e dificil să facem așa ceva. În Parlament avem tendința tot mai mare să nu mai venim cu asemenea cerințe și asta cu toate că parlamentele naționale cât și noi, ca Parlament European, avem o responsabilitate tot mai mare. Nu mai vorbim despre acele competențe statale. Nu, s-a luptat, s-a luptat împreună în ultimii ani în ceea ce privește combaterea terorismului. Și la nivel internațional s-a depus o muncă importantă, dar eu simt că avem responsabilitatea și de a controla exact ce s-a întâmplat și de aceea mă interesează atât de mult acest raport. Două observații care sunt importante pentru mine și care au de-a face cu acordul cadru cu privire la terorism. Încă nu s-a ajuns la o punere în aplicare a acestui document. Același lucru e valabil și în ceea ce privește mandatul european de arestare e nevoie de niște definiții foarte clare. Trebuie să se știe clar uh, cum sunt păstrate datele, să se știe ce se întâmplă cu procesul de profiling, cum putem să abordăm într-un mod coerent această situație, să găsim o definiție și apoi să venim cu un cadru. Mulțumesc! you. I insist. This is impossible to... Da, insist uh, revin și vă spun că e greu să acoperim totul aici și acum, să spunem tot ce vrem în acest for, așa că vă rog să fiți cât se poate de conciși. Și această concizie va ajuta pe doamna Sofie pentru a-și întocmi raportul. Următorul vorbitor. Da, cred că am înțeles unde bateți, domnule președinte, și o să fiu cât se poate de succint. În primul rând, vreau să vă spun că apreciez uh, ce a făcut uh, Sofie, pentru că subiectul este unul de mare actualitate, este unul foarte important și acum se pare că suntem într-o perioadă calmă, pasivă, ușor de prezis. Mi se pare că suntem induși în eroare de această falsă acalmie și este clar că terorismul nu s-a sfârșit. Cei care doresc să facă aceste lucruri uh, o vor face în viitor și noi provocări vor apărea. De aceea consider că acest proiect de raport este unul cât se poate de important și sunt gata să aduc și eu niște contribuții sub formă de amendamente, 3-5 amendamente. De exemplu, la punctul 7 de la pagina 6 se spune că se cere comisiei să uh, constituie o hartă completă a cauzelor terorismului în Europa și se cere și statelor membre să efectueze valori complete ale politicilor antiteroriste pe teritoriul lor. lor. Eu cred că s-au făcut multe studii în acest sens, dar foarte puține studii vorbesc despre adevăratele nat- adevărata natură și adevăratele cauze ale terorismului, inclusiv raportul Europolului, raport anual, pentru că, într-adevăr, uh, e plin de cifre, dar are foarte puțină prognoză, are foarte puțin aspect de prospectivă și nu știm exact ce se preconizează. Aceste scenarii viitoare nu apar și sunt lucruri care ar putea fi preconizate deci din timp. De asemenea, se pune întrebarea sumelor cheltuite pe lupta împotriva terorismului. Pe de altă parte, poate că putea să punem întrebarea altfel, și anume, ce fel de informații acumulăm în acest domeniu și ce percepții avem asupra terorismului. Pentru că se vede și din dezbaterea de față, de astăzi, și anume că avem mai multe surse de informații. În primul rând, cărți, studii, etc. Deci lucruri abstracte, teoretice și apoi realitatea de pe teren din țările noastre. Provocarea este de a combina aceste două surse și de a avea o viziune și o informație unificată asupra terorismului. Doamna Alfano, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Sofie pentru raportul său. Un raport foarte bine țintit și cât se poate de concret. După ce a spus domnul Ganeț, îmi dau seama că în ultimii ani, în ultima decadă, Uniunea Europeană a lăsat cumva deoparte lupta, împotri, lupta împotriva crimei organizate, pentru că uh, trebuia să se concentreze împotriva terorismului. Eu însă am făcut un raport în acest sens. Însă vreau să vă spun că nu vedem rezultate concrete. Nu știu ce s-a făcut acest Uh, nu știu ce s-a făcut în acest sens, nu avem rezultate, banii au fost cheltuiți, sunt lucruri cât se poate de uh, clare. S-au lansat o serie întreagă de politici în acest domeniu, dar asta la incitarea uh, Uh, sau sub dictatul Statelor Unite și nu inițiativa europeană. Și eu voi depune amendamente care vor susține raportul. Pe de altă parte, voi prezenta și un amendament care, sper eu, ne va permite să facem o distinție și e ceva despre care ar trebui să vorbim aici, pentru că atunci când vorbim despre terorism, nu vorbim numai despre terorismul cu uh, de origine islamistă, fundamentalistă. Trebuie să facem o diferență, pentru că există mai multe tipuri de uh, terorism, cu mai multe tipuri sau modus, modi operandi. Mi-aduc aminte de situația din Italia, uh, unde uh, de-abia în 2001 brigăzile roșii au fost înscrise pe lista de organizații teroriste. Deci, vedeți, e vorba de realități teroriste prezente în țările noastre respective și de altfel, aceste brigăzi roșii au revenit în actualitate recent. Deci aș dori să distingem diferitele tipuri de asociații și grupuri teroriste care există. Mulțumesc foarte mult! Vă rog frumos, următorul vorbitor să fie cât se poate de concis. Președinția. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să contribuim și noi la colectarea de date utile pentru raport. Eu nu sunt specialist în antiterorism, am preluat niște informații de la colegii mei, însă pot să vă dau câteva idei legate de poziția noastră față de această politică. În primul rând, am adoptat o concluzii în februarie ale Consiliului privind strategia de securitate internă și acolo se încearcă să se definească diferiții actori din acest domeniu și acțiunile pe care Consiliul și Comisia doresc să le desfășoare în comun în acest context mai larg al securității interne. Al doilea aspect, inițiativa noastră de a avea o cooperare mai strânsă sau o legătură mai strânsă între dimensiunea externă și cea internă a securității. Domnul Ghimon s-a referit la acest deziterat al nostru și sperăm să avem rezultate concrete odată ce vom avea acel Consiliu Comun COSI-PS pe 21 ianuarie, uh, iunie și o altă întâlnire comună care de asemenea va acoperi exact același aspect. Dacă doriți, aici la LIVE putem să vă transmitem stadiul de pregătire al acestor inițiative. În sfârșit, aspectele judiciare legate de lupta împotriva terorismului. Poate că ați văzut că avem un raport pregătit de coordonatorul grupului de lucru antiterorism. Pe baza articolului 6 s-au inițiat niște eh, eh, lucruri și încercăm să vedem, eh, inclusiv la întâlnirea comună cu COZI, ce se poate face, inclusiv un task force în Europa, lucruri care vor prinde contur mai bine în următoarele două săptămâni și vom vedea, în ultima instanță, uh, statele membre ce vor decide pe baza raportului despre care tocmai v-am vorbit. Încă două aspecte, dacă îmi permiteți. Concluziile legate de armele chimice, biologice și o rețea de experți pentru aplicarea legii în acest domen. E vorba de concluziile CAS. Nu știu exact cum stăm cu ele, dar ele vor apărea la un moment dat și vor fi cât se poate de concrete. În ceea ce privește aviație și securitate, știți bine că Comisia are un raport care este revizuit de la șase luni și care vizează aspecte de interes. Este clar că COZI este comitetul strategic de la Consiliu care analizează cu atenție aspectele de securitate internă și acest comitet COZI este cel care trebuie să vină în fața Parlamentului și să dea socoteală, să dea informații, e vorba de obligație juridică și prin acest uh, canal putem să venim în fața dumneavoastră următoarea săptămână să vedem informații suplimentare. Mulțumesc foarte mult, foarte, foarte mult, domnule Benedec. Am auzit multe contribuții aici, foarte interesante aspecte care au fost subliniate din partea membrilor. Acum dau cuvântul doamnei Inveld, care nu trebuie să reacționeze la fiecare dintre aceste remarci, bineînțeles, însă poate eventual să tragă niște concluzii înainte de a ne spune care este data limită pentru amendamente. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să fiu cât se poate de concisă răspundând într-un mod cât se poate de general principalelor observații care au fost făcute. O serie de colegi au spus că poate că nu este fezabil să ne lansăm într-un astfel de exercițiu de cartografiere completă a cauzelor terorismului. În primul rând, e vorba de natura subiectului s-a spus că multe dintre aceste eforturi antiteroriste se desfășoară la nivel național, pe bună dreptate, însă nu cred că aici se să punem întrebarea fezabilității, ci a necesității unui astfel de exercițiu. Principala motivație a luptei împotriva terorismului este aceea de a proteja democrația și drepturile omului și pentru statul de drept, pentru uh, drepturile omului, pentru democrație facem ceea ce facem și ceea ce am făcut în ultimii 10 ani. Spun, uh, mă refer la 10 ani pentru că doamna Ladford și alții au spus că, uh, de fapt, suntem implicați în lupta împotriva terorismului la nivelul statelor membre de mult mai multă vreme decât de 10 ani. Dar e adevărat că la nivelul UE nu avem o politică comună în acest sens decât în ultim, din începând din ultimul deceniu coace. Și eh, apoi s-a pus întrebarea sau s-a lansat critica legată de modul în care Statele Unite ne-au împins uh, să adoptăm anumite politici în acest gen. Ideea, în acest sens, ideea nu este de a critica Statele Unite aici, ci este, ideea este de a vedea care este contextul în care au apărut politicile noastre antiteroriste. Într-adevăr, e vorba de atacul din 11 septembrie și știm foarte bine că este un atac care a fost uh, efectuat pe teritoriul american cu victime americane. Și știți foarte bine că noi am sprijinit strategia americanilor uh, din ultimii 10 ani fără să punem prea multe întrebări și este clar că chiar dacă nu am avut o strategie proprie, noi am preluat uh, ceva din strategia americană. Asta este adevărat. În ceea ce privește scopul acestor inițiative, aceste inițiative, Poate că nu o să avem cu această primă evaluare toate datele pe care ni le dorim și tot contextul pe care îl dorim, însă credem că este datoria noastră de a obține și de a colecta cât mai multe date posibil. Și iată de ce am redactat raportul așa cum l-am redactat. Și anume, pornind de la întrebări cât se poate de simple și de concrete. Pentru că toată lumea spune că avem nevoie de control democratic, de a proteja statul de drept, etc. Toată lumea e de acord cu aceste principii, însă atunci când trecem la întrebări concrete, situația se schimbă. Doamna Latfor a pus o întrebare foarte clară legată de ce măsuri s-au luat și la câte condamnări s-au pronunțat. Sunt întrebări legitime și cât se poate de, de simple. Este clar că statele membre în acest moment nu pot să răspundă la aceste întrebări și nici Comisia. Este clar că Comisia Europeană, și pare rău, pentru săracul reprezentat al comisiei care trebuie să treacă prin ce trebuie să treacă, însă vreau să vă spun că comisia nu și-a făcut temele. Dacă comisia și-ar fi făcut temele de la început, noi n ar fi trebuit să dăm bani, uh, cum am dat bani, bani frumoși pentru un studiu extern. Așa că așa stau și lucrurile. În ceea ce privește Consiliul și reacția sa, vă sunt recunoscătoare. Însă, cred că uh, vă gândiți mai mult la viitor și la următoarele inițiative care ne așteaptă, însă noi dorim să tragem linie și să vedem ce s-a petrecut în trecut, ce s-a obținut, ce s-a rezolvat, ce rezultate am avut, cum a funcționat această politică și nu ne dorim neapărat noi și noi inițiative care să apară și care să ne orbească, uh, făcându-ne să uităm da, ce am făcut uh, în trecut. Apoi, mi s-a spus aici că nu am făcut o trimitere la alte atacuri teroriste în afară de cele uh, cel din 9, din 9, 11 septembrie. Asta nu este uh, pentru că aș ignora situația teroristă din anumite state membre. Am pus accentul pe 11 septembrie, deoarece acesta a determinat modul în care a evoluat politica, a evoluat politica noastră antiteroristă. Este un punct de cotitură este adevărat, a spus și Sonia, a spus și uh, uh, Sofia că uh, e adevărat că am avut activități în Spania, în Italia, în Germania, în Irlanda, în Grecia, activități și acțiuni antiteroriste. Asta este foarte clar, însă după mine 11 septembrie este momentul în care sau momentul din care s-au produs principalele evoluții. Cred că am spus ce aveam de spus. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și cred că vom obține împreună rezultate cât se poate de bune înainte de vacanța de vară. Vă mulțumim! Toți uh, membrii sunt invitați să depună amendamentele până la 26 aprilie la prânz, așa cum am spus și înainte. Și acum trecem mai departe la punctul următor, pentru că avem trei invitați care doresc să ia cuvântul. Le urăm bun venit! Îl vom auzi pe domnul Pribe din partea comisiei, domnul Wainwright care reprezintă Europolul și domnul Breitbart. Domnule Wainwright, bine ați venit! Yes, I mean, it is important este important să continuăm chiar acum, fără să mai pierdem timpul, pentru că avem mai puțin de o oră până la încheierea reuniunii. În program apărăm până la ora 6 și jumătate, dar putem să cer, să facem apel la generozitatea interpreților, însă ar trebui să ne străduim să ne folosim de această oră pe care o mai avem, mai ales că avem de-a face cu o chestiune atât de controversată cum este implementarea acordului UE-SUA în ceea ce privește programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste din Uniunea Europeană spre SUA cu scopul de a găsi acest program, așa numitul TFTP. Vom avea acum un schimb de opinii în prezența domnului Rob Wainwright, director al Europol, cărura, căruia îi urăm uh, bun venit, domnul Reinhard Pribe, care este director pentru securitate internă din cadrul comisiei, bine ați venit, și domnul Paul, Paul Breinhardt, care reprezintă autoritatea de protecție a datelor din țările de jos. Sugerez următoarele. Îl ascultăm întâi pe domnul Pribe, apoi pe domnul Wainwright, iar apoi pe domnul Breitbart. Mai apoi va exista o discuție. Însă vă reamintesc să fiți succinți atunci când puneți întrebările, astfel încât să ne putem folosi de timpul rămas așa cum se cuvine. Domnule Pribe, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu succint. Doamna comisar Malmström a prezentat uh, această revizuire la data de 17 martie și ei s-a oferit uh, disponibilă în ceea ce privește o nevoie de noi explicații. Dacă veți avea nevoie de informații suplimentare după reuniunea de astăzi, puteți să apelați la mine și acum am spus și în raport, o, în un interval de șase luni este unul scurt pentru a putea face o evaluare a întregului instrument Mecanismele care apar în tratat au fost puse în funcționare, Comisia a făcut niște recomandări pentru a îmbunătăți implementarea și mai ales în ceea ce privește aplicarea articolului 4, mecanismul de verificare. Doamna comisar a spus foarte clar că, deși mai este loc de îmbunătățire, apreciem munca depusă de Europol, care a implementat în mod eficient acea parte de, din acord de care răspunde. Ne bucurăm că astăzi avem din nou posibilitatea de a veni cu clarificări, mai ales în ceea ce privește munca Europol Domnul Reinhard, domnul Reinhard va prezenta aceste activități și sperăm că vom putea intra în detalii, mai ales în ceea ce privește mecanismul de verificare. Atunci când ați cu siguranță nevoie de noi îmbunătățiri. Raportul Uniunii Europene atinge cam aceleași puncte, însă vorbește și despre o revizuire a întregului acord și că aceasta ar fi foarte bună. Însă se spune la același timp că Europol, Europolul a făcut tot ce putea pentru a își intra în rol și a acționa conform acordului. Organismul este un partener uh, îndelungat al Uniunii Europene și am colaborat mult împreună cu ei. Am uh, muncit împreună într-un spirit constructiv, am avut o colaborare continuă, mai ales pe subiecte la care să ajungem la o poziție comună. Și exact într-o asemenea situație ne aflăm și acum. Am organizat deja un atelier, vom mai organiza unul în mai, astfel încât să ajungem la o poziție comună în ceea ce privește acest acord. Cum ați văzut în nota informativă, ne folosim de toate recomandările acestui organism comun. O, un punct cheie între cele două organisme este principiul proporționalității care apare la articolul 4 și cum ar trebui acesta să funcționeze dacă trebuie să se țină cont de protecția datelor sau trebuie să fie o combinație între mai mulți factori. Organismul comun înțelege că în primul rând vorbim de o cerere bazată pe protecția datelor. În articolul 4 se spune că ă, tocmai acest organism trebuie să se ocupe de ce se întâmplă cu procesarea datelor. Eu cred că articolul 4 depășește acest cadru. Nu vorbim despre un articol convențional de protecție a datelor, așa cum apare el. La Europol avem experiență în ceea ce privește acordurile, în ceea ce privește protecția datelor. Ne-am ocupat timp de 12 ani de asemenea subiecte. Garanțiile care există în acest domeniu au dus la acest acord, și anume datele sunt, sunt furnizate doar dacă există un scop specific. Există niște garanții foarte clare în ceea ce privește uh, stocarea datelor, ștergerea, ștergerea și ștergerea acestor date. Toate aceste garanții sunt foarte puternice și sunt cele cu care ne confruntăm în munca de zi cu zi. Există și o supraveghere independentă care trece peste limitele muncii obișnuite în domeniul polițienesc. Toate acestea sunt o responsabilitate directă a Europolului sub acest articol, însă acestea nu apar la articolul 4, ci în alte articole din acord, mai ales în articolul 5, unde există niște uh, niște condiții specifice Statelor Unite ale Americii. Acum, în ceea ce privește schimbul de date cu Statele Unite ale Americii, articolul 9 și 10 pentru Uniunea Europeană nu sunt puse în aplicare garanțiile normale pentru protejarea datelor. Europolul nu vede datele care sunt transferate de la furnizor spre Statele Unite ale Americii. Garanțiile apar altundeva în acord, în 11 alte articole. Eu cred că articolul 4 se referă la altceva. Vine cu o garanție suplimentară uh, în ceea ce privește datele personale și anume cum se poate face o căutare pentru asemenea dată care nu apar altundeva în acord. Vorbim despre o cantitate mai uh, restrânsă de date, dar totuși aceste date sunt multe, sunt colectate mai limitat, dar totuși încă la nivel global. Transferul de date de dimensiuni mari are loc aici. Acordul s-a făcut tocmai pentru un transferul unor, unor astfel de date. Acest lucru s-a făcut clar încă de pe parcursul negocierilor. Implementarea articolului 4 nu duce la niciun fel de încălcare a legislației. Niciun fel, niciuna dintre aceste date nu este accesată de autoritățile americane fără să se țină cont de uh, toate condițiile care apar în celelalte articole. Asta nu înseamnă că dispozițiile de la articolul 4 nu sunt importante. În mod foarte clar sunt importante și de aceea s-a decis că e nevoie de niște măsuri adiționale în acest caz. Europolul, așa cum am spus, își ia în serios această responsabilitate. Suntem atenți la intențiile legiuitorului, ce înseamnă articolul 4 în practică. Ținem cont de principiul de proporționalitate, bineînțeles. Însă nu vorbim de protejarea datelor în sensul propriu al, al cuvântului, ci din punct de vedere operațional. Sunt furnizate acele informații de care e nevoie pentru combaterea terorismului. Apoi, de ce informații despre anumite categorii de date financiare din anumite țări sunt necesare pentru eforturile de combatere a terorismului? În acord scrie că trebuie să se țină cont de analizele de risc din trecut în ceea ce privește terorismul. Cred că Europol a primit această sarcină pentru că este una operațională de ofițeri care au experiență în acest domeniu în investigarea terorismului în Europa și ei pot să analizeze cererile venite din partea Statelor Unite. Hotărârile luate sunt mai generale față de căutările care sunt făcute mai târziu de Statele Unite în proces. Acordul își dorește să existe o, un uh, nivel de date destul de mare pentru a putea fi folosite, dar totuși acestea să fie limitate. În acest stadiu al procesului, niciun, aceste date nu sunt accesibile investigatorilor. De pe urma acordului ne așteptăm ca Statele Unite ale Americii să își justifice complet orice fel de cerere. Aici avem o diferență de opinie între Organismul Comun de Supraveghere și Europol. Europolul consideră că articolul 4 nu trebuie văzut ca ținând de protecția datelor, ci ca ceva la ce trebuie să punem în aplicare propria noastră hotărâre operațională. Acest lucru a fost confirmat de Comisie, de Statele Unite ale Americii. Aceștia au fost, aceștia au fost părțile care au negociat acordul. Sunt conștient că există anumite îngrijorări asupra faptului că cererile din partea SUA sunt vagi și nu destul de bine documentate și de aceea s-a cerut controlul. Vă voi da acum câteva detalii. Cred că există o neînțelegere a rolului pe care îl au rapoartele orale. E adevărat că în, ultimii, în ultimele trei luni am primit informații secrete din partea Statelor Unite ale Americii cu privire la uh, acțiuni de combatere a terorismului. Acestea sunt uh, bazate pe aceste decizii care apar la articolul 4, se bazează doar pe documentația scrisă. Și ceea ce este important, e vorba de documente care în medie au 56 de pagini și Statele Unite motivează această solicitare. După cum vedeți, această tendință a crescut în ultima vreme, pentru că noi întotdeauna am cerut să existe o motivație mai amplă și ni se explică foarte clar când, unde, care, cine, ce se explică foarte mult uh, de ce anume e nevoie de aceste informații și în ce scop anume. În cinci cazuri din opt, um, Europolul a cerut mai multă informații și și-a rezervat răspunsul până la rezultatele verificărilor ulterioare și, ca urmare a documentelor și a verificărilor noastre, este evident că, din punct de vedere al protecției datelor, ne bizuim mai întâi pe, serviciul, pe avizul serviciului juridic. Și, în ultimul caz, spre exemplu, documentul a conținut 80 de pagini. Apoi, toate prevederile care sunt incluse în acordul negociat dintre Comisie și Statele Unite sunt întotdeauna monitorizate îndeaproape pentru a vedea dacă acestea sunt în întregime respectate. Noi ne-am angajat să avem un termen de 60 de zile pentru a realiza o astfel de analiză, pentru că noi avem foarte multe solicitări din partea Statelor Unite și avem nevoie de un anumit termen, un anumit timp pentru a putea uh, verifica mai întâi condițiile prealabile și e adevărat că mai sunt multe de făcut pentru a îmbunătăți munca noastră și sunt uh, recunoscător autorității de protecția datelor. E adevărat că noi am organizat deja în acest sens un uh, atelier de lucru, vom organiza un altul în luna mai Uh, și aștept cu nerăbdare să um, ajungem la o poziție cât mai eficientă și cât mai comună în următoarele luni. Acum, în ceea ce privește transparența, domnule președinte, am explicat de ce, care este contextul, de ce anumite documente au fost uh, clasate ca fiind secrete uh, solicitări din partea Statelor Unite, tocmai pentru a păstra caracterul acesta uh, confidențial al solicitărilor ce, ce, au fost, uh, ce ne-au fost adresate. Și, bineînțeles, uh, pot să înțeleg uh, îngrijorările pe care le-au exprimat Statele Unite ale Americii în anumite cazuri. E adevărat că e nevoie de controle de securitate, însă Europolul trebuie să aibă posibilitatea să uh, beneficieze și de inspecții. Și noi, la rândul nostru, de câte ori Autoritatea de Protecție a Datelor a organizat o astfel de inspecție, am mizat întotdeauna pe transparență, pentru că aceasta este foarte importantă, mai ales în cazul unor dosare precum acestea. De aceea v-am prezentat în comisia dumneavoastră o, o explicație foarte detaliată despre documentele care au fost declasificate uh, în ceea ce privește relațiile noastre cu SUA. Și în final, domnule președinte, aș vrea să subliniez faptul că e vorba de o misiune foarte importantă pe care Europol o realizează și o consideră ca fiind o misiune prioritară și în ultimele 9 luni, într-adevăr, vedem că a existat un număr mai mare de cazuri, a trebuit să ne implicăm și, într-adevăr, ne-am confruntat cu o provocare. Și sperăm că veți recunoaște acest lucru, pentru că uh, doamna comisar Maștrom a subliniat foarte clar acest lucru. Este evident că e loc și de mai bine, și încercăm din răsputeri să ajungem la acest mai bine. Sper că prin aceste explicații puteți să vă dați seama care este dificultatea misiunii cu care uh, ne confruntăm și puteți fi siguri că noi vom da întotdeauna, uh, vom da întotdeauna dovadă de transparență și disponibilitate. Acum, înainte de, domnul președinte, înainte de a lua întrebări specifice din partea deputaților, ar fi bine mai întâi să dăm cuvântul domnului Brian Buff, care reprezintă Autoritatea de Protecție a Datelor din țările de jos. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc parla- uh, deputaților Parlamentului European pentru această oportunitate de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Eu vin cu două pălării. Eu fac parte din echipa de revizuire la care particip ca și celelalte autorități de protecție a datelor în calitate de expert al Comisiei Europene. Însă am participat de asemenea și la uh, redactarea raportului și la inspecția ce a fost realizată în luna noiembrie. Și haideți să începem prin acest joint review. În general, eu sunt foarte mulțumit de modul în care s-a, derulat uh, acea misiune. Americanii au prezentat o poziție foarte deschisă, au explicat clar ce anume interesează, la ce poate servi acest program, cum anume acesta va fi utilizat și în acest context, ce pot să vă spun, sunt puține de spus. Există o serie întreagă de elemente ale acordului care sunt puse în aplicare de Statele Unite. Există măsuri care sunt luate în cadrul acestui tratat și care merg mai departe decât ceea ce știm noi în principiu în materie de protecție a datelor. Mă gândesc, spre exemplu, la rolul controlorilor independenți, care fac o muncă deosebit de importantă, pentru că ei analizează îndeaproape ce anume fac analiștii. Ei au, de asemenea, și posibilitatea de a inter- întrerupe anumite analize, de a cere un supliment de informații dacă această acuzație de terorism nu este suficient de întemeiată. Cred că e un exemplu care ar putea fi utilizat și în alte contexte. Însă, ceea ce mă neliniștește este modul în care acest raport a fost redactat. Am senzația că există destul de multe presiuni care au fost exercitate de către uh, Comisia Europeană, tocmai din cauza publicării acestui raport la începutul luna, lunii martie, deci raport comun împreună cu Europol. Inițial am plecat de la ideea că echipa de verificator urma să discute raportul înainte ca acesta să fie redactat și publicat, lucru care însă nu s-a făcut. A existat o prima versiune, o ciornă a raportului care a fost trimis prin uh, curier electronic tuturor membrilor echipei, dar raportul cu modificările nu a fost uh, distribuit. E adevărat că acolo poate erau niște elemente mai delicate, însă pe baza textului trimis colegilor americani în așa fel încât aceștia să-l poată completa și eventual să poată să înlăture elementele confidențiale, în așa fel încât noi ulterior să mai avem și posibilitatea de a reacționa. Ei bine, după ce am primit acest document cam în jurul datei de 8 martie, Comisia a trimis raportul prin scrisoarea recomandată membrilor acestui grup de revizuire și doar pe 17 martie noi am primit acest raport uh, în țările de jos. Ori acesta vă fusese deja prezentat în Comisie. Și pe 15 martie, după aprobarea din partea delegației americane, textul a putut fi într-un târziu trimis prin curier electronic, însă acest lucru nu ne-a lăsat decât câteva ore pentru a putea să ne exprimăm pe marginea primei versiuni, pe marginea ciornei. Da, ni s-a spus, e foarte sensibil din punct de vedere politic, nu mai putem accepta modificările dumneavoastră pentru că doamna comisar și-a dat deja unda verde. E păcat, e păcat, mi se pare păcat acest lucru. Trei puncte aș fi vrut să le modific în raport. Mă refer mai întâi la dovezile ce trebuie înaintate în ceea ce privește caracterul esențial al datelor TFTP. Americanii au făcut eforturi pentru a ne explica plus valoarea acestor date și plecând de la exemplele concrete pe care le-au prezentat, eu înțeleg care este importanța acestor date, însă eu personal nu sunt convins de utilitatea acestor date. Apoi, drepturile persoanelor implicate. E adevărat, se respectă prevederile tratatului, însă într-un mod prea puțin convingător, după părerea mea, în măsura în care persoanele respective nu pot să ceară o rectificare uh, a datelor, uh, ci doar a datelor care au fost uh, preluate de americani și care au fost deja analizate de experții uh, uh, de la Ministrul de Finanțe americani. Deci, în ceea ce privește drepturile persoanelor implicate. În acest sens, din păcate, după părerea mea, acestea nu au fost pe deplin respectate. Am fi avut nevoie de o altă, un alt temei juridic în tratat, tocmai pentru a permite un astfel de acces la baza de date, pentru modificare, rectificare. Și cel de-al treilea punct critic uh, E concluzia raportului. Eu am senzația că această concluzie este formulată într-un mod prea optimist, prea pozitiv. După cum s-a spus deja, e adevărat că acest raport GSB exprimă anumite critici în ceea ce privește metoda de lucru utilizată de Europol, mai ales în luna noiembrie. Și mă bucur să aud și să constat în diferite alte rapoarte că Europol a hotărât să rectifice anumite proceduri și mă bucur să constat că și colegii americani își dau seama că avem nevoie de mai multe informații în scris care să motiveze solicitările lor. Și modul în care acest lucru este preluat în raport uh, mi, mi s-a părut o tendință mult prea optimistă. Nu știu pe ce se bazează acest raport în măsura în care grupul de revizuire n-a putut discuta decât o oră cu o echipă din partea Europol, n-a văzut decât o scrisoare din partea Europol în ceea ce privește metoda de lucru și deci acest, la acest capitol nu ne-am referit decât la metoda americană de lucru. Deci poate că până la urmă Comisia a discutat cu Europol, însă în orice caz nu în prezența ansamblului echipei de, uh, care face parte din grupul de revizuire. Acum, între Europol în sine și diferitele autorități, va exista o dezbatere aprofundată, de altfel domnul Wainwright s-a referit la acest lucru, vom avea un atelier de lucru și acolo vom vedea dacă articolul patru prevede o clauză de protecție și să vedem dacă această clauză este operațională sau nu. Vorbim despre protecția datelor, acest lucru figurează deja în considerente. Articolul unu vorbește despre privacy, respectarea la drept, dreptul la viață privată. E adevărat, aici discutăm despre date private, date bancare ale cetățenilor cetățenilor europeni. E o discuție care trebuie să fie continuată împreună cu serviciul juridic al, Europol și cu grupul de revizuire și sper că în acest context vom reuși să găsim un acord. Și rămân și eu la dispoziția noastră pentru eventuale întrebări. Question time, please. Mulțumesc. Acum, întrebări, vă rog frumos. Da, domnul Buzutil, chestiune de procedură. Vreau să spun că având în vedere Uh, acuzațiile destul de grave pe care le aduce ultimul vorbitor. Cred că ar, ar trebui să avem o reacție din partea primelor, primilor doi vorbitori, pentru că aceste reacții foarte serioase trebuie să fie cumva să-și primească un răspuns imediat. Mulțumesc. Tending to still spare some time for the... Președintele, uh, aveam intenția de a da posibilitatea de a avea întrebări, dar și răspunsuri din partea invitațiilor. Ce doriți dumneavoastră? Să reacționeze direct și apoi să preluăm întrebări? Nu știu dacă avem timp pentru un astfel de exercițiu. Dacă doriți, domnule Pribe, foarte pe scurt, pentru că dacă nu, chiar că dăm de buclu cu timpul. Domnule președinte, foarte pe scurt, sunt destul de surprins de cele spuse de domnul Breitbart Vreau să fiu cât se poate de clar. Comisia a prezentat un raport privind revizuirea și eu sunt cel mandatat de comisie, singurul mandatat de a vorbi despre acest raport. Asta în primul rând. Comisia a întocmit raportul după ce a primit undă verde de la toți membrii grupului de revizuire, cum că poate să o facă. Acum Uh, ni se spune că lucrurile nu au procedat așa cum trebuie, însă nu este percepția noastră. Noi considerăm că am adoptat acest raport în condițiile în care toată lumea și-a dat acordul, toți membrii au spus că textul este bun și remarcile care au fost făcute 98% uh, dintre acestea au fost luate în considerare în raportul respectiv și pot să vă dau mai încolo, nu acum, exact ce lucruri apar în raportul lui Breitbart și ce nu. Sunt destul de surprins de cele spuse Însă, dacă unul dintre, grupul, dintre membrii grupului acum se distanțează de acest raport, asta este o situație inedită și asta nu înseamnă că ceilalți membri ai grupului nu și-au dat acordul și cred că raportul merită să fie sprijinit în continuare. Mulțumesc foarte mult! Domnule Diaz de Mera, vă dau cuvântul ca să vă formulați întrebarea. Dar ce părere aveți? Haideți să facem o primă rundă de întrebări cât mai repede posibil, în așa fel încât să mai economisim timp, ca să avem timp și de răspunsuri. Tocmai asta spuneam. Nu uitați cu toții că mai trebuie să ne mai rămână și timp pentru răspunsuri, imediat după întrebări. Deci, mai întâi, domnul Alvaro, raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să spun că putem să continuăm în engleză la un moment dat, pentru că, într-adevăr, interpreții vor trebui să părăsească ședința, dar asta nu trebuie să ne împiedice pe noi să continuăm lucrările. Uh, cred că un lucru foarte clar uh, s-a evidențiat aici, indiferent de pozițiile exprimate aici. Vreau să spun că nu Europolul este problema. Vreau să spun acest lucru, pentru că Uh, problema nu este aceea cu legitimitatea acestei agenții. Mi se pare că Europolul face exact ceea ce trebuie să facă în lumina mandatului său. Se spune de la început că Europolul uh, urmează strict acordul încheiat și așa mai departe. Deci, este clar că articolul patru trebuie interpretat așa cum o face Comisia. Însă aici apare problema, s-ar putea să fie probleme de interpretare, pentru că nu știu dacă este un articol pur operațional sau unul mai degrabă teoretic care vizează protecția datelor. În orice caz, el se ocupă de protecția datelor. Comisia însă are o interpretare, dacă are o interpretare mai îngustă, uh, atunci negocierile, bineînțeles că pot fi văzute într-o lumină diferită. Apar multe articolul 4, aliniate, aliatul 2, care trebuie să fie luate în calcul dacă dorim o protecție adecvată. Însă se spune foarte clar că datele trebuie să fie sprijinite de dovezi cât se poate de clare. Este clar că se menționează că există un flux, dar limitat, al datelor care circulă înspre Statele Unite. Nu este, ideea nu este de a evita transferul masiv de date. Nu cred că asta este problema. Nu cred că aici ni se cer date angro sau un vrac, așa cum se sugerează. Mi se pare că se face un efort pentru a limita cantitatea de date care sunt transmise. Interesant este că Comisia vorbește despre o astfel de limitare, dar nu ne spune clar cam în ce procent ar trebui să se petreacă această limitare a fluxului de date. Uh, domnule președinte, permiteți-mi încă puțin să intervin, pentru că sunt mai multe îngrijorări aici. Articolul 13 din acord spune că în revizuire trebuie să se menționeze care este numărul de declarații de plată care au fost accesate dacă unul dintre actori nu știe ce se întâmplă, nu înseamnă că SWIFT-ul, prin care se fac aceste plăți, nu știe câte plăți s-au făcut. Este clar că aceste date sunt la dispoziția SWIFT-ului. Depinde foarte mult dacă SWIFT-ul cooperează sau nu. Asta este problema. Și știți foarte bine că, în general, SWIFT este percepută ca o agenție care cooperează, în genere, pe aceste subiecte. Și acum, diferența între articolele 4 și 5. Este adevărat că 4 în sine nu cere neapărat uh, o acțiune concentrată împotriva terorismului, dar cred că cumva se sugerează acest lucru. Și anume, dacă ne uităm la articolul 5, se vorbește clar despre acest nexus terorist tocmai în uh, paragrafele care vizează informațiile care sosesc la Ministerul de Finanțe din Statele Unite. Se vorbește ca, ca, se spune în acest raport că mai mult de 20.000 de percheziții au fost efectuate. Um, nu cred că s-au efectuat astfel de 146, nu de percheziții, ci de căutări pe zi. Uh, mi se pare puțin ciudată această cifră. Încă ceva. Se spune că 340 de căutări au fost efectuate. Asta este cam mai puțin de 2% din cifra statistică. Este clar că dacă suntem serioși trebuie să facem ceva pentru a îmbunătăți lucrurile. Ceea ce privește cerințele legate de protecția datelor, e vorba de articolele 15 și 16. În raportul comisiei se spune că până acum nu s-a efectuat, nu s-a făcut uh, suficientă uh, sau nu s-a folosit suficient anumit, un anumit canal de protecție a datelor. Dar cred că dacă Ministerul, Afacer, dacă Ministerul de Finanțe ar fi uh, chestionat, el ar ști care este răspunsul. Pentru că cetățenii se pot adresa direct acestui minister. Iar se spune apoi că singurele motive care pot să ducă la baza sau temeiul juridic pentru protecția datelor este acel legat de băncile, de mesajele pe care băncile pot să, mesajele pe care băncile pot să le trimită. Singure modificări pot fi autorizate de comunicarea între bănci. Asta este clar că uh, contravine articolului 16 este unul dintre aspectele care apar aici în acest raport. Multe, multe altele pot fi menționate aici. E vorba de lipsă de conformitate, deci de alte încălcări ale acordului până acum. Încă două lucruri legate de Europol și vă mulțumesc pentru că ați încercat să conturați situația așa cum se prezintă ea, într-un mod cât se poate de concret. Se spune că o cerere trebuie să fie identificată cât se poate de precis ca fiind o cerere legată de o acțiune antiteroristă. Aceste lucruri trebuie să fie explicate și justificate. Însă, vreau să vă întreb, pentru că lucrurile nu sunt foarte clare din partea Comisiei și nici din partea Europolului, cum, vă întreb eu, cum poate să se spune că uh, în cadrul unui program de urmărire a finanțelor teroriste nu, să nu apară o astfel de, un astfel de lucru. Și acum, uh, mai avem ceva la care nu apare suficient în raportul Europol. Este vorba de acel transfer masiv de date, bulk data. Este vorba ca în contextul articolului 5 căutări individuale sau acest lucru ar putea să fie posibil, dar asta nu înseamnă că asta se poate aplica tuturor mutatis mutandi în toate țările. În, toat... Uh, în sfârșit, am crezut că inițial prima revizuire trebuia să aibă loc după 18 luni. Pentru că eu am auzit dintr-o sursă terță, de fapt o persoană jurid, cu studii juridice, Uh, care mi-a spus că e vorba aici de o conformitate care nu este respectată. Eu cred că acordul, în condițiile de față, ar trebui să fie suspendat pentru că în implementarea sa uh, apar foarte multe confuzii. Îmi pare rău, domnule președinte, că am vorbit atât de mult, însă trebuia neapărat să ridic câteva uh, puncte și remarci și îmi pare rău că nu am mai mult timp să discut acest lucru și de aceea, insist, suntem foarte nemulțumiți de modul în care comisara, modul în care comisia implementează lucruri în acest moment, pentru că Parlamentul a încredințat și a dat dovadă de multă încredere în comisie când i-a dat mână liberă să implementeze acordul și vedem că toate aceste drepturi care au fost încredințate nu sunt respectate și avem senzația că această scrisoare de misiune nu a fost respectată. Vă mulțumesc. Atât din partea raportorilor, acum urmează raportorul din umbră și vă rog și pentru ceilalți membri, nu doar din cauza interpreților, însă după ora 18.30, probabil că foarte mulți membri din această sală, inclusiv vorbitorii noștri, au anumite îndatoriri pe care trebuie să li se respecte și de aceea vă rog să fiți succinți, să aveți niște întrebări specifice ca să putem auzi răspunsurile. Doamna Siple, Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu succintă, însă vreau să spun următoarele. Și în trecut am spus de mai multe ori că există asemenea dezbateri care sunt foarte importante și pentru care am avea nevoie de mai mult timp. Voi ajunge la o întrebare concretă pentru că nu vreau să folosesc atât de mult timp. Vreau să fac, de fapt, o observație. Acordul SWIFT după intrarea în vigoare a tratatului, a tratatului de la Lisabona, ar fi trebuit să fie un semnal, un semnal de respect reciproc, un semnal de încredere și de colaborare între instituțiile Uniunii Europene și SUA. Așa ar fi trebuit să fie Însă nu s-a întâmplat așa. Există neîncredere și în ceea ce privește instituțiile europene, cât și în ceea ce privește comportamentul Statelor Unite ale Americii. Și nu e vorba aici doar despre acest acord, ci și despre încrederea cu privire la viitoarele acorduri care vor fi încheiate. Nu știm dacă acordul la care se ajunge va fi și pus în aplicare. Acesta este rezultatul dramatic pe care îl discutăm și azi în cadrul acordului TFTP. Atât pe parcursul negocierilor, cât și în contract. Statele Unite ale Americii au, spu- au spus că vor îngrădi cât se poate cererile lor de date. Însă, încă de la început, nu s-a întâmplat așa. Am auzit ce ne-a spus domnul Wainwright și că durează sub 16 zile pentru a se răspunde la o căutare, pentru că e nevoie tot de mai multe întrebări. Așa că rămâne deschisă întrebarea ce fel de informații sunt acestea, orale, scrise, sunt bune, sunt luate de bune aceste informații orale pe parcursul evaluărilor? Și apoi, în ceea ce privește aceste cereri, de unde vin ele? fac referire la o persoană care este bănuită sau sunt niște cercetări în general cu privire la un oraș? Și doamna comisar Malmström a spus mereu că atunci când se cer anumite date trebuie să se dea un nume. Însă persistă părerea că sunt, sunt folosite și în alte scopuri. Mie mi se pare foarte important ca acest flux de informații în care punem totdeauna aceleași întrebări să cunoască în sfârșit un, un final. Comisia să le spună foarte clar Statelor Unite ce fel de informații pot să ceară de la noi, ce s-a stabilit prin cadrul acestui acord. Ar trebui să se pună în sfârșit în aplicare toate aceste prevederi, pentru că dacă nu, subliniez faptul, vom avea mari probleme în ceea ce privește încrederea pentru încheierea de noi acorduri. Domnul președinte, domnule Busutil, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Credem că acesta este un acord foarte important, suntem cu toții de acord, de aia dorim să ne asigurăm că este implementat așa cum trebuie. Domnul Wainwright a vorbit despre două aspecte pe care vreau să le clarifice pentru că nu v-a convins. În primul rând ați spus că articolul 4 nu vine cu prevedere în ceea ce privește protecția datelor. Mi se pare surprinzător, eu aveam impresia că este un astfel de articol. Și acesta a fost sensul articolului când am fost de acord cu el, de aceea aș dori niște explicații în acest sens. Și apoi, în ceea ce privește schimbul oral de informații, nici aici nu m-ați convins. Există sau nu există schimburi de informații orale? Nu sunt acestea o cerere suplimentară la care se răspunde oral? Nu credeți că acest lucru ar, fi, ar trebui să fie făcut într-un alt mod, astfel încât să se țină cont de protejarea datelor? Mulțumesc, domnul președinte, domnul Diaz de Meras. Mulțumesc, domnule președinte. Eu accept explicațiile și clarificările directorului Europol în ceea ce privește modul în care este aplicat acordul și sunt foarte conștient de dificultățile pe care le-a avut el pentru a duce la bun sfârșit ceea ce a fost prevăzut la articolul 4. Însă, acolo unde nu sunt eu de acord e referitor la comportamentul și atitudinea autorității, com, uh, com, autorității comune de control. Putem spune că aceasta nu și-a făcut munca cum trebuie. Și de ce? Mai întâi pentru că a lansat o dezbatere publică pe 7 martie, fără a uh, se bizui pe Europol, pe Comisie și fără a ține seama și de autoritățile Statelor Unite. Și acest lucru contravine celor stabilite la articolul 13, pentru că articolul 13 prevede o revizuire comună împreună cu autoritățile stat Statelor Unite. Și mie mi se pare că aici e uh, primul punct. Punctul al doilea, articolul 4 solicită Europolului să verifice dintr-o perspectivă operațională că fiecare solicitare se reduce uh, la un număr minim de date. Și în acest context, Europolul trebuie să verifice doar criteriile referitoare la articolul 4, având în vedere că uh, TFTP nu prevede, și repet, nu prevede accesul la datele care sunt trimise direct de la uh, SWIFT la Statele Unite ale Americii. Și deci există o clauză care specifică faptul că e nevoie de protecția datelor TFTP. Și acestea trebuie să fie respectate odată ce autoritățile respective fac căutări individualizate. Și în acest sens, reprezentantul agenției, în, din punctul meu de vedere, din punct, se înșeală pentru că a menționat un regim de protecție a datelor care se aplică TFTP și anume care este monitorizat de către supraveghetorul european de protecție a datelor, controlorul european de protecție a datelor și acesta este implicat, dați-vă seama, e vorba de controlorul european de protecție a datelor și care nu ține absolut deloc de competențele uh, organismului comun de supraveghere. Și deci este evident că, pe de altă parte, Europolul a primit șapte solicitări, nu mai bine zis nouă, uh, opt, pardon. Ultima primind-o pe data de 8 martie. Din aceste opt a cerut informații suplimentare și le-a primit în patru cazuri rapoartele orale, acesta este un aspect care trebuie să fie rezolvat odată pentru doamna, pentru că nu putem continua așa, nu putem avea protecția datelor dacă ne referim la schimburi de informații orale care sunt extrem de complexe. Și, în final, și acesta este și un mesaj pentru organismul comun de supraveghere, Europol a clasificat anumite informații în virtutea articolului patru referitor la misiunea sa, mai ales având în vedere natura delicată a acestor activități de combatere a terorismului, aceste date în principiu nu sunt accesibile și de aceea aș dori să mă adresez domnului care uh, face parte din organismul comun. Uh, dumneavoastră ați avut acces la toate datele, chiar și la datele clasate ca fiind uh, top secrete. Uh, și asta în concordanță cu Ministerul de Finanțe și cu autoritățile americane. Și deci, putem spune că ați avut acces la toate datele COZI. Ați avut acces la toate informațiile, cel puțin informația pe care o avea Parlamentul European în data de 31 ianuarie. În concluzie, aș dori să spun, domnule președinte, că trebuie și putem să îmbunătățim toate metodele, toate procedurile de lucru. Însă, nu pot fi de acord și nu pot împărtăși ideea că uh, putem face o astfel de recomandare Europol. Nu știu dacă a fost o idee bună să aplicăm acest sistem de supraveghere și control din partea autorității comune de control la șase luni după uh, Uh, intrarea în vigoare și aplicarea acordului. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Doamna Intveld. A, renunțați. Atunci, domnul Jan Albrecht. Uh, for one minute. I think that, uh... Doar pentru un minut. Cred că aceste lucruri despre care am discutat astăzi creează o perspectivă total diferită față de cea pe care am avut-o pe parcursul negocierii acordului. Existau puține cazuri de transferuri de date, într-un mod limitat, și exista un control făcut de o agenție independentă. Acum avem pachete foarte mari trimise spre, Uniunea, spre Statele Unite ale Americii și nu avem nicio posibilitate de a le îngrădi. Avem o autoritate acum care a văzut doar câteva cazuri, câteva solicitări, un număr mic și nu poate să funcționeze ca și controlor. Aceasta nu e situația pe care ne-am dorit-o și eu consider că nimic nu s-a schimbat de la momentul de dinainte de acord. În plus, aș dori să spun că pentru mine, ca apărător al statului de drept, eu cred că vorbim de o încălcare a drepturilor fundamentale. Dacă nu se poate dovedi faptul că există garanții, există control, atunci trebuie să se oprească afectarea drepturilor fundamentale. Acesta este punctul meu de vedere și cred că ar trebui să fie al tuturor din Uniunea Europeană. Vă mulțumim, domnule Arbelt, spune doamnele, domnul președinte. Vom, vom, vom auzi întâi pe domnul Wainwright, apoi pe domnul Brian Bart. Um, Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră și pentru observații. Voi răspunde foarte pe scurt. Mai întâi, în ceea ce privește uh, nexus terorism, așa cum a spus unul dintre europarlamentari. Dați-mi voie să fiu mai specific. Este evident că pe baza articolului 4 ne putem avea un astfel de nexus. Însă, vreau să precizez că nexus înseamnă o anchetă specifică împotriva anumitei persoane specifice, pe uh, seama anumitor date specifice. Deci, Asta nu înseamnă că nu se respectă prevederile de protecție a datelor din acord. Însă, chiar și în cazul în care există un transfer de date uh, în mod masiv, acele bulk data, din nou, trebuie ca toate prevederile să fie, uh, să fie uh, respectate. Și pentru a înțelege acest lucru, trebuie să vedeți uh, în că situația este diferită de la o țară la alta și că o anumită țară poate pune mai multe probleme din punct de vedere al amenințării teroriste decât altele din cauza istoriei, din cauza unei situații specifice. Și deci ne putem pune întrebarea de ce se analizează un anumit caz de atâția ani de zile pentru a identifica anumiți suspecți, uh, anumite persoane bănuite de terorism. Da, într-adevăr, uh, e o situație particulară. Apoi, acest lucru ne permite, și nu sunt de acord cu domnul uh, Albrecht, acest lucru ne permite să limităm numărul de date uh, ce pot fi transmise. Însă nu cred că asta este foarte important, că sunt date puține sau multe. Nu există vreo cantitate care să fie stabilită în tratat. Trebuie să îngustăm fluxul acesta de transmitere a informațiilor. Însă această îngustare se poate face pe cât posibil și trebuie să vedem cum anume, concret. Pentru a răspunde domnului Busuțil, care a pus două întrebări foarte bune, mai întâi protecția datelor uh, și dacă e o clauză de protecție a datelor articolul 4. Eu am spus în termeni poate foarte tehnici faptul că aceste prevederi sunt aplicate atunci când un individ, o persoană, reprezintă obiectul principal al unei căutări în momentul în care nu există o astfel de identificare precisă, atunci intervine articolul 4 și acolo intervin toate clauzele de salvgardare și de protecție pe care, le-am, uh, pe care le cunoaștem. Întregul acord trebuie să oglindească principiile generale de protecție a datelor, respectul la viața privată și așa mai departe, în mod direct și indirect. Deci, în momentul în care se aplică, uh, spre exemplu, principiul proporționalității, tocmai asta facem. Apoi, cealaltă întrebare în ceea ce schimburile de informații în, pe calea orală. E adevărat că noi colaborăm cu partenerii noștri americani, discutăm cu ei aproape în fiecare zi, e ceva normal. Și bineînțeles că în anumit, într-un anumit context, într-o anumită discuție uh, comună, uh, anumite informații pot fi dezvăluite pe seama unei anchete și poate fi un lucru foarte bun să poți să discuți în momentul în care vrei să combați terorismul în Europa. În contextul specific al articolului 4, toate deciziile luate se bazează doar pe documentația scrisă pe care o avem. Iar uh, rapoartele acestea făcute pe cale orală reprezintă o aprofundare a contextului, însă noi ne bazăm întotdeauna pe acele rapoarte de 80 de pagini. Poate că nu am explicat lucrul acesta în detaliu autorității organismului comun de supraveghere. E păcat acest lucru, însă suntem gata să clarificăm lucrurile odată ce se va ivi ocazia, în așa fel încât acest organism să poată avea o, o imagine mai de ansamblu. Și un alt element pe care doream să-l menționez, uh, dar poate nu acum, am să dau mai întâi cuvântul colegului meu, domnul Pribe. Mulțumesc. Da, când vine vorba de interpretarea acestui acord, uh, nu am discutat, uh, însă cred că multe lucruri sunt clare. Vreau să reiterez ceea ce a spus Comisia înainte, în timpul și după uh, discuții. Acest acord este, este sau vizează transferul de date. În ceea ce privește acele 27.000 uh, acea cifră ni se pare un progres. E bine că am obținut acest lucru. Este clar că asta include toate datele financiare, nu numai cele care au fost transmite, transmise în cadrul TFTP. E vorba de date din alte țări uh, care vizează, deci alte țări, dar și date strict americane. Apoi, E vorba și de multe cereri care, de fapt, vizează una și aceeași persoană, mai multe cereri care vizează aceeași persoană. În acest moment nu avem posibilitatea de a face diferența între aceste tipuri de, cerceta- de, de căutări. Uh, adică nu avem uh, împărțirea pe date în funcție de date numai sau căutări numai uh, în cadrul TFPTP. Este frustrant acest lucru, recunosc acest lucru, însă Într-adevăr, raportul spune că revizuirea va avea loc anul viitor. Nu știu de ce domnul Alvaro a crezut că trebuie să facem această revizuire după 18 luni. Data fixată este cea care e fixată anul viitor. Domnul Breibat, mulțumesc domnule președinte, foarte pe scurt. În primul rând vreau să vă spun că am informat Comisia din start cum că voi avea uh, anumite obiecțiuni pe anumite părți ale raportului, dar nu și pe altele, deci nu are sens acum să ne lungim toată seara să discutăm acest lucru. Domnul Alvaro a vorbit despre cererea de acces care este adresată autorităților naționale de protecție a datelor. Nu am date clare, însă este clar că autoritățile americane au aceste date și cred că aceste informații pot fi coro coroborate cu partea americană. În ceea ce privește organismul comun de supraveghere. Cred că există aici mai multe aspecte. În primul rând, raportul de revizuire comun care este desfășurat împreună cu Comisia pe baza articolului 13 și apoi raportul de pe 17 martie. Um, și, într-adevăr, lucrurile pot să vă pară confu confuze, însă uh, Organismul comun de supraveghere este un organism cât se poate de independent care a fost uh, uh, preconizat și înființat de mai multe agenții uh, și care se ocupă inclusiv cu protecția datelor. Deci încă de la început, de la bun început, acest organism a hotărât, încă din septembrie cred, că primele inspecții vor fi desfășurate cât se poate de rapid. Primele au fost făcute chiar în noiembrie și vreau să vă dau asigurări că recomandările pe care noi le facem uh, ne vom asigura că ele sunt respectate, și iar eu sunt încrezător că vor apărea progrese și că vom continua Uh, discuția privind aceste mătățiri necesare împreună cu Europolul în sesiunea comună. Mulțumesc foarte mult uh, invitațiilor. Dacă îmi permiteți, doamna Ladford, vreau să mulțumesc interpreților pentru că ne-au dat niște minute în plus. Ar trebui să le mulțumim pentru că rămân pe poziții, dar trebuie să ne grăbim pentru a pune capăt acestei chestiuni, care pare că este cea mai arzătoare până acum și care pune în discuție mandatul însuși al Parlamentului. Știm bine că e un dosar cât se poate de controversat, de arzător, care a dat naștere la multe discuții și discuțiile încă nu s-au încheiat, se pare. Deci dacă doriți să faceți o remarcă de concluzie, vă rog frumos, foarte, foarte pe scurt, Apoi avem uh, discuții în camera și ne așteaptă multe părți ordinea zi. Doamna Latford, mulțumesc. Cred că această sesiune și dezbaterea a fost foarte utilă, însă mi se pare nesatisfăcător modul în care s-a încheiat acest acord și în care el este desfășurat de către organismul comun și de către Europol. Cred că vine momentul să aflăm și noi despre ce părți este vorba când vine vorba de criticile domnului Breitbart, pentru că nu știm despre ce este vorba. Eu cred că acest acord este unul și rămâne unul foarte important în lupta împotriva terorismului. Dar nu cred că asta este baza optimă pentru uh, schimbul de date.